Good morning, everyone, and uh, I... Bună dimineața tuturor! Sper că vă vor mai veni mai mulți colegi pe măsură ce ne începem lucrările. Vă urez bun venit la reuniunea Comisiei Cont din această dimineață și le urez bun venit celor care sunt aici ca observatori. Nu avem prea des uh, membrii ai opiniei publice, deci sper să fie interesantă această ședință pentru noi. suntem transmiși pe internet, de asemenea, deci există cetățeni care ne ascultă Aș vrea să profit de ocazie pentru a ura bun venit colegiului președintelui um, bordului pentru rezoluție unică. De asemenea, vreau să vă spun că avem uh, negocieri interseționale cu Consiliul pe pachetul bancar. E vorba de reviziunea BRD și a me- mecanismului unic de rezoluție SRMR sau SRB, deci și ca ultim pas vom avea votul în plenară spre sfârșitul lunii la Strasburg. Pachetul bancar va fi, bineînțeles, un pas înainte important pentru a avea o uniune, un sistem bancar mai puternic și mai rezilient. În timpul acestor negocieri instituționale, Koenig a fost de foarte multe ori aici, ne-a informat, ne-a spus care este punctul dumnei de vedere și asta ne-a ajutat foarte mult deoarece ne-a atras atenția asupra chestiunilor pe care trebuie să le avem în vedere atunci când uh, legim în acest domeniu. Țin să-i mulțumesc personal în numele Comisiei Econ pentru contribuția dumnei în calitate de membru acestui board. E important de asemenea Vom avea o rundă de mm, întrebări și răspunsuri în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați eurodeputați. Aș dori să vă mulțumesc și eu, de asemenea, pentru că această comisie întotdeauna s-a dovedit a fi extrem de interesantă. Mi-a adresat multe întrebări care au fost extrem de utile și pentru activitatea noastră. Și am uh, trecut și noi în revistă puțin situația, de fapt, și mi-am dat seama că acum, astăzi apar pentru cea de-a 16-a oară în fața Comisiei Econ și îmi aduc aminte încă de prima apariție, deci vedem cât de repede zboară timpul. Ați menționat progresele înregistrate în ultimii 5 ani și vă aduc și o aminte că în mai 2014 directiva privind uh, redresarea și Um, rezoluția băncilor a intrat în vigoare în iul, peste câteva luni, în iulie 2014, regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție a intrat în vigoare și la sfârșitul anului trecut pachetul bancar de asemenea a fost convenit și uh, aștă cu nerăbdare ca acesta să fie aprobat uh, la sfârșitul acestei luni și de către Parlamentul European, ceea ce va schimba peisajul uh, Uh, bancar, că sectorul bancar va deveni unul și mai puternic. Um, Comitetul Unic de Rezoluție și-a început activitatea puțin mai târziu decât mandatul, uh, decât mandatul Parlamentului European și chiar dacă avem uh, impresia că a durat foarte mult uh, timp, dar uh, până am ajuns la primul caz de rezoluție, acest lucru s-a întâmplat. A fost vorba de Banco Popular în Spania și cred că în acest caz ocazia acestui caz am, dovenit, am dovedit că cadrul pe care l-a stabilit dumneavoastră funcționează, că acesta a garantat stabilitatea financiară în Spania și nu numai, a garantat continuarea funcțiilor critice a băncii respective și ne-am asigurat că, până la urmă, nota de plată nu a fost achitată de contribuabilii spanioli. Aș dori Uh, să spun cu toată claritatea, pentru că am discutat aceste lucruri sau au existat discuții și în mass media spaniolă. Dacă ajungi în uh, situația de rezoluție, aceasta este o, un, o procedură de insolvență specială. Dreptul mare au loc pierderi, pierderi care trebuie să, fie, trebuie să fie alocate. Ceea ce înseamnă că uneori unii vor pierde bani. Însă, uh, pe bună dreptate, acționarii și titul, cei care dețin obligațiunile, în cazul Banco Popular, a fost vorba de acționari și de uh, deținătorii uh, subordonați de titluri de, de, de datorie, de obligațiuni, au fost cei care au trebuit să-și uh, asume câteva pierderi. Banc, noi în continuare construim fondul unic de rezoluție finanțat de sectorul bancar care se va apropia de obiectivul de 1% din depozitele acoperite până în 2025, 2023. Acum suntem la aproximativ 25 de miliarde de euro și um, până în iulie să sperăm că o să ajungem la aproximativ 30, uh, uh, mai mult de 30 de miliarde de euro. În ultimii ani am dezvoltat planuri de rezoluție pentru aproape toate grupurile bancare care um, fac uh, Uh, obiectul supravegherii uh, noastre um, și trebuie să înțelegem că rezoluția este o derogare de la insolvență și există anumite bănci pentru care uh, insolvența este soluția care trebuie să fie aleasă și există cazuri unde, um, datorită unei restructurări profunde, este nevoie să facem, să mergem pas după pas. Comitetul Unic de Rezoluție la, la începutul anului 2014 nu avea niciun angajat și acum, până la sfârșitul acestui an, să sperăm că vom avea 400 de uh, angajați cu normă de plină. Accentul Comitetul, um, Comitetul Unic de Rezoluție s-a mutat de la edificarea întregului uh, sistem înspre activități cu caracter pur politic astfel încât elaborăm orientări generale pentru bănci, astfel încât acestea să înțeleagă cum trebuie implementat cadrul de reglementare. Am lucrat îndeaproape cu autoritățile naționale de rezoluție, dar și cu uh, bănci pentru a ne dezvolta politicile și acum pentru a le pune în aplicare. Tocmai de aceea am spus anul trecut și am um, reiterat acest lucru cu toate ocaziile pe care le-am avut. Băncile știu foarte bine care este direcția în care ne îndreptăm și ele sunt responsabile pentru a putea deveni obiectul unei rezol, uh, rezoluții. Și echipele responsabile de management au început să lucreze la acest proiect care are un care, care se întinde pe mai mulți ani. Nu avem opțiunea de a aștepta uh, și a vedea ce se întâmplă. Și pentru băncile care nu sunt suficient de pregătite, avem un mesaj uh, foarte clar. Dispunem de instrumentele necesare pentru a interveni. Nimeni nu poate evita sarcina de a, de a se asigura că banca poate face obiectul uh, procedurii de rezoluție. Să aștept să vezi ce se va întâmpla nu mai este opțiune. Și acum aș dori să mă refer la mm, subiectul cel mai important, uh, MREL, cerințele minime de fonduri proprii și pasive eligibile este cea mai importantă cerință pentru că o bancă să poată facă, să facă obiectul rezoluției, să, despi, să depindă adică de fonduri suficiente pentru a absorbi pierderile posibile și dacă este nevoie pentru uh, recapitalizare, astfel încât uh, Uh, recapitalizările externe finanțate din bani publici să devină recapitalizări interne finanțate din uh, bani privați. Deci prin uh, transformarea titlurilor de capital sau a obligațiunilor în fonduri care să acopere aceste pierderi. Activitatea noastră a fost una treptată, avem o abordare întinsă pe mai mulți ani privind MREL, aceste cerințe minime de fonduri proprii și pasive eligibile și Ultimele orientări generale publicate în februarie insistă asupra calității și cantității acestor fonduri, MREL, introducând în mod specific niște cerințe dedicate legate de unde se află, unde sunt găsite aceste fonduri, cum vor fi subordonate și așa mai departe. Și toate, am făcut toate aceste lucruri tocmai pentru a putea ca în a doua etapă să ne bazăm pe a doua Uh, directivă de redresare și rezoluție a băncilor și pe actualizarea acestui regulament și um, lipsa unor fonduri proprii suficiente ar putea să devină un uh, obstacol în calea punerii în aplicare a strategiei de rezoluție, dar uh, noul, noile cicluri de planificare ne-au arătat că există patru probleme structurile uh, grupurilor și operațiunile, sistemele de informații uh, de management, continuitatea operațională și comunicarea. Și cei care cunosc uh, aceste chestiuni importante în sectorul bancar nu sunt surprinși de apariția acestor probleme în ceea ce, privere, în ceea ce privește structura grupurilor. Este ceva relevant mai ales pentru marile bănci transfrontaliere, dar și marile bănci uh, naționale care deseori au uh, structuri foarte complicate din diferite motive care pot reprezenta un obstacol în uh, calea rezolvabilității acestor uh, bănci. Această complexitate este legată de asemenea și cu MREL. Structura finanțării dintr-o bancă este de asemenea extrem de importantă și atunci când examinăm structura internă de finanțare a băncilor și mă refer aici la structura capitalului intern, um, planurile de a atinge țintele privind MREL trebuie să fie unele realiste. și uh, avem nevoie de niște scenarii realiste care să ne arată că nu există Uh, există obstacole în interiorul unei uh, bănci care să permită atât uh, sporirea capitalului intern, cât și o implicare mai puternică a obligațiunilor deținute de banca respectivă. Și avem nevoie de scenarii privind aceste situații, însă nu este vorba doar de scenarii dezvoltate de bănci, dar și manuale uh, dezvoltată împreună cu autoritățile naționale de rezoluție, pentru că nu trebuie să uităm că dreptul administrativ, um, dreptul uh, comercial și așa mai departe sunt uh, legislații naționale, deci trebuie să înțelegem cum funcționează lucrurile din toate aceste puncte de vedere în diferitele țări. Trec acum la sistemele informaționale de management. Pe scurt, majoritatea băncilor uh, nu sunt în uh, poziția de a apăsa pe un uh, buton, de exemplu, și să genereze informațiile de care avem noi nevoie privind uh, structura pasivelor, privind ierarhia diferitelor pasive. Am exercitat presiuni în acest sens asupra băncilor. Nu suntem singura autoritate care, pute, care poate face acest lucru. Am cerut însă Uh, băncilor să ne furnizeze aceste informații. Am publicat și Parlamentul European știe prea bine acest lucru, am publicat în uh, februarie 2019 un cadru privind stabilirea valorii acestor uh, pasive. Este vorba de un cadru um, pentru experți în stabilirea acestor uh, valori pentru că aceste activități de stabilire a valorii trebuie efectuate de experți independenți, nu de către bănci. Deci noi ne prezentăm uh, cerințele, așteptările pe care le avem în urma acestor procese de stabilire a valorii și revin acum la activități, la informații, la colaborarea cu Autoritatea Bancară Europeană, să definim uh, care ne sunt așteptările față de bănci când vine vorba de aceste informații. Deci lucrăm în strânsă colaborare și cu banca, cu Autoritatea Bancară Europeană, însă este evident că băncile pot profita și ele de aceste criterii stabilite de noi. În ceea ce privește continuitatea operațiunilor, ce înseamnă acest lucru? În cazul de rezoluție, contractele um, încheiată de bănci cu furnizorii de servicii trebuie să poată continua astfel încât uh, într-o luni dimineață să nu ne trezim că nu mai funcționează nimic. Uh, guvernanța și comunicarea. Acum, asta înseamnă că băncile trebuie să fie pregătite pentru a sprijini uh, luarea unor decizii rapide. Care sunt prioritățile pe care le avem pe anul 2019? Este vorba de aceleași vechi priorități. Pe plan intern, lucrăm la ciclul de planificare a rezoluției pe anul 2019. Deja începem să pregătim uh, ciclul de planificare a rezoluției din 2020 și echipa noastră a comunicat uh, fiecarei bănci în parte așteptările pe anul 2019, calendarul precis cu termenele limită, și ce se întâmplă dacă nu sunt respectate termenele respective, care sunt următorii pași. Și în ultimul rând, ne actualizăm manualele uh, interne, pregătim de asemenea o variantă externă care este orientată uh, înspre bănci. Deci, în plus, trebuie să ne pregătim pentru punerea în aplicare a BRRD2 și SRMR2, directiva și regulamentul privind redresarea și rezoluția bancară și regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție și care ne-ar fi dorințele pentru următoarea perioadă? Definitivarea um, Uniunii Piețelor de Capital. Am avea nevoie de o adevărată Uniune a Piețelor de Capital care ar fi foarte utilă pentru respectarea obiectivelor MREL, apoi uh, ar trebui să fie implementat și definitivat Edisul, al treilea pilon lipsă până acum al Uniunii Bancare și, nu în ultimul rând, ar trebui să fie armonizăm, ar trebui să armonizăm cel puțin partea din legislația insolvenței dedicată instituțiilor financiare, astfel încât activitatea noastră să devină mai coerentă, indiferent de statele membre implicate. În acest moment trebuie să înțelegem că există mai mult de 19 regimuri care reglementează insolvența în statele membre. Lichiditatea în uh, procesul de rezoluție, um, backstop-ul, uh, fondul de protecție pentru uh, rezoluția um, avansează și acest lucru ne-ar permite să acoperim mai bine necesitățile de fonduri lichide în procesul de rezoluție. În concluzie, am reușit ca băncile să fie mult mai sigure acum decât uh, la începutul um, mandatului comisiei dumneavoastră. Capitalul uh, băncilor este mai de calitate și uh, mai mult. Um, băncile pot face mai ușor acum obiectul unei rezoluții, însă ne confruntăm cu un maraton uneori pe parcursul care există și obstacole, deci nu este neapărat vorba de un sprint. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție acum pentru întrebări. Vă mulțumesc, doamnă Cănich. În această rundă de întrebări și răspunsuri vom avea un bloc de 5 minute în care pot fi adresate întrebări, răspunsuri și dacă rămâne timp se poate reveni și cu o întrebare ulterioară. Vom respecta uh, ordinea normală. Domnul Höckmark va fi primul din partea PPE. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna König. Vă mulțumesc că ați spus că sunteți uh, pentru ultima dată alături de noi și eu particip la acest format pentru ultima dată și trebuie să recunosc că în ultima perioadă am realizat uh, multe lucruri peisajul în sectorul bancar și în cel financiar este profund schimbat din punctul de vedere al uh, cerințelor de bază, cerințele de capital, uh, directiva privind redresarea și rezoluția băncilor. Cred că autoritățile de rezoluție niciodată nu au fost într-o situație atât de bună, pentru că nu au dispus niciodată de un cadru legislativ atât de puternic care să le permită să se ocupe de uh, rezoluție așa cum se întâmplă astăzi. Uh, reguli clare privind ierarhia, uh, TELAC, MREL și așa mai departe. Și înțeleg că aveți o listă de dorință pentru viitor, însă dintr-un anumit punct de vedere, cred că acum este și momentul să ne asigurăm că dumneavoastră, ca autoritate, Uh, puteți uh, să vă achitați de mandatul pe care l-ați primit. Și ar fi bine să aud din partea dumneavoastră mai multe despre cum veți face față noului peisaj uh, legat de rezoluție pentru a spune guvernelor, contribuabilor că data viitoare lucrurile chiar uh, vor sta altfel. Este un mesaj uh, important pe care trebuie să transmiteți băncilor, investitorilor, consumatorilor că data viitoare, criza viitoare va fi uh, se va bucura de un răspuns diferit. Pentru că, într-adevăr, acest răspuns va trebui să fie unul diferit când se manifestă viitoarea criză. Doamna Căniș, am încercat să precizez acest lucru cu ocazia cazului Banco Popular. Am putut demonstra că acest cadru în vigoare poate funcționa. Dispunem de instrumentele care ne permit să iau decizii foarte curajoase uh, în uh, timp uh, scurt. Și, după cum am spus, o rezoluție înseamnă că o bancă a pierdut bani, deci fie uh, ori nu mai este nu mai poate, nu mai este solvabilă sau nu mai are suficiente uh, fonduri uh, lichide. Și în această situație se înregistrează pierderi care trebuie să fie suportate de cineva. Și acum cadrul existent ne permite uh, să alocăm aceste pierderi um, acționarilor și celor care dețin datoria, obligațiunile băncii respective, astfel încât să nu mai ajungem în uh, Uh, situația dinainte a intrării în vigoare a directivei privind uh, redresarea și rezoluția bancară uh, și anume ca nota de plată să fie plătită de contribuabil. Desigur, trebuie să continuăm cu campaniile de informare a opiniei publice, oamenii trebuie să știe că dacă investesc în obligațiuni în obligațiuni bancare, s-ar putea la un moment dat să ai niște pierderi. Tocmai de aceea planurile de rezoluție și constituirea MRL um, sunt uh, rezerva de siguranță pentru că acest cadru de rezoluție să fie unul realist. Să sperăm că niciodată nu vom mai fi confruntați cu un alt caz de rezoluție. Însă trebuie să înțelegem um, care sunt posibilitățile de recapitalizare a unei bănci. Dacă există posibilitatea de a găsi um, pe cineva care să cumpere banca, um, care să vrea să cumpere banca respectivă, dacă nu, care sunt uh, pașii um, care trebuie urmați. Deci, cadrul în vigoare este unul clar, există o ierarhie foarte clară a, creditorilor unei, unei bănci, cel puțin pentru băncile de mari uh, dimensiuni, um, prevederile din uh, primul pilon sunt foarte utile pentru a înțelege, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce se va întâmpla. Este, este, putem spune că acum băncile sunt mult mai sănătoase și mai sigure astăzi. Vă mulțumesc pentru că doream să insist asupra acestui punct că uneori trebuie să acceptăm faptul că ne-am terminat uh, treaba din punct de vedere al legislației. Nu mai avem nevoie de a legifera în plus, ci de a uh, respecta uh, cadrul actual. Acesta este mesajul important pe care trebuie să-l transmită. Lumea trebuie să înțeleagă că lucrurile s-au schimbat din acest punct de vedere. Doamna președinte, cred că a fost o declarație mai degrabă decât o întrebare. Da, a fost o declarație. Mulțumesc, domnule Höckmark. Trecem la grupul SID, doamna Beres. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru uh, urarea de bun venit pe care ați făcut-o doamnei Elke König, care în cursul acestor ani a venit de mai multe ori uh, să facă un schimb de vederi cu noi și am avut o cooperare fructuoasă. Două întrebări pentru dumneavoastră, doamna König ați uh, spus că aveți uh, o listă de dorință pentru cei care vin după noi, anume una ar fi să consolideze lichiditatea pieților și să uh, facă practic Uniunea Pieților de Capital. După cum știți, am fost raportoare în ce privește Autoritatea de Supraveghere Europeană și știu că atâta vreme cât statele membre nu acceptă instituirea unui adevărat mecanism de supraveghere în ce privește piețele financiare, chiar nu văd cum o să puteți să faceți Uniunea Piețelor de Capital. Dacă sunteți de acord cu mine, vă invit să deveniți uh, avocata unei astfel de uh, autorități de supraveghere europeană pentru că uh, statul membru la care mă gândesc întotdeauna se declară împotriva Uniunii piețelor de capital. Și nu putem avea o astfel de uniune dacă acceptăm uh, ca aceste sarcini să fie desfășurate în continuare de autorități naționale cu pretextul că autoritățile naționale sunt cele care înțeleg cel mai bine specificul local. local. Apoi mă gândesc la un fond italian Tercas, pe care cu siguranță îl cunoașteți foarte bine, este un fond administrat de autoritățile publice cu bani privați și uh, care a făcut ca guvernul italian să piardă alegerile, practic. Curtea italiană a declarat că nu este legitim acest fond. Nu credeți că instituția dumneavoastră ar fi trebuit să se mobilizeze cu expertiza pe care o deține în amonte, adică să spună clar guvernului italian uh, precedent ce să facă cu acest fond? O să încerc să răspund pe rând. La prima întrebare, cred că putem fi cu toții de acord că o Uniune a piețelor de capital este esențială pentru Uniunea Europeană. Și am spus întotdeauna acest lucru pentru că atunci când discutăm despre Embrel, uh, vedem că întotdeauna băncile spun uh, este o provocare pentru Europa, este o provocare în legătură cu piețele de capital, mai ales uh, dacă prietenii noștri britanici chiar se hotărăsc să ne părăsească. Îmi cer scuze, doamna Swinburne. Pentru că britanicii erau cea mai mare piață de capital, practic. Deci va trebui să continuăm să amintim statelor membre această necesitate. A doua Uh, probleme la care v-ați referit, Tercas. Tercas era de fapt o bancă italiană foarte mică care a intrat în impas cred că în 2012 sau 2013, nu mi-am bine, dar cu mult înainte să ne gândim serios la Uniune Bancară. La Tercas, uh, sistemul de garantare a depozitelor a fost activat și Um, a fost uh, acoperită A fost un litigiu între Uniunea Europeană și statul italian, dar noi nu am uh, fost parte la acel caz. Aș spune însă că poate că această discuție ne-ar fi utilă să revitalizăm eforturile cu privire la EDIS și să readucem în discuție întrebarea care anume ar trebui să fie rolul schemei de garantare a depozitelor. Parlamentul acesta a votat uh, directiva privind uh, garantarea depozitelor ca un uh, model prin care după șapte zile să se facă plata către titular. Și s-a mai vorbit și despre măsuri alternative pe care le folosesc americanii, de pildă, când când transferă activitatea către o altă autoritate. Deci asta se poate implementa și în statele membre. Însă aceste costuri sau aceste alternative nu ar uh, trebui să fie o modalitate prin care să finanțăm schemele de garantare a depozitelor. Ar fi bine însă ca în Parlamentul European să se inițieze o dezbatere cu privire la um, care ar trebui să fie rolul acestei scheme de garantare a depozitelor în Europa și care ar fi costurile de care să ținem seama. Cam asta ar fi abordarea mea, dorința mea pentru următorul Parlament European. Îmi întristează când toată lumea spune că asta e ultima noastră ședință împreună. Mulțumim, doamna Koenig. În numele ECR am să iau eu cuvântul. Pentru mine chiar este ultima mea ședință. Am fost aici aproape un deceniu și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că împreună cu colegii dumneavoastră am făcut foarte multă muncă, foarte multe progrese de la criza financiară din 2009 uh, încoace. Am rezolvat multe chestiuni importante și am făcut din ele priorități în ultimele două mandate. Deci s-au făcut foarte multe lucruri, dar mai rămân încă multe de făcut. Și sunt foarte multe oportunități ratate, așa cum a spus doamna Beres. Pe mine mă interesează să aud uh, ce părere aveți despre următorul lucru. L-ați referit, l-ați menționat în um, discursul dumneavoastră. Um, Profesor Giovannini, care acum este pensionat, a spus același lucru urmă cu 20 de ani, anume că avem uh, nevoie de a armoniza dreptul insolvenței, mai ales, uh, sau măcar în ce privește piețele de capital. Titlurile trebuie armonizate și ele pentru a putea folosite ca instrument în toată Uniunea Europeană și um, acestea sunt chestiuni pe care nu am uh, fost uh, în măsură să le rezolvăm. Uh, am uh, spera ca în următorul uh, mandat Parlamentul European să pună presiune pe statele membre pentru a rezolva aceste probleme. Deci sunt și uh, lucruri nerezolvate, neterminate, cum ar fi, de pildă, contrapartidele centrale. Pentru mine asta a fost o piesă esențială a cadrului legislativ de care chiar era nevoie pentru ca sistemul pe care îl avem să fie mai sigur și mai stabil. Sigur că cele mai mari uh, autorități de contrapartidă sunt uh, și uh, băncile cele mai mari, de deci aceea există un risc sistemic și din cauza asta e nevoie de terminarea cadrului legislativ. Deci avem nevoie de dumneavoastră pentru a convinge factorii decizionali că avem nevoie de asta în următorul mandat. Mulțumesc, încă un rămas bun, deja mă simt și mai tristă. În ce privește dreptul insolvenței și dreptul titlurilor, e bine, cred că acestea sunt cruciale pe termen lung dacă vrem să avem o Uniune a piețelor de capital, dacă vrem să investim în Europa și nu într-un stat membru anume, e nevoie de armonizarea. Este, o, sigur, o teză foarte simplă, dar trebuie să începem de undeva. Când vorbim despre piețe de capital, să ne gândim, în primul rând, din punctul de vedere al investitorilor să nu ne gândim la ce trebuie să implementăm pentru emitent, pentru că acesta e doar uh, un actor. Am făcut destule pentru emitent, acum haideți să ne gândim și la nevoile investitorului. Le-ați menționat, anume că e nevoie de un cadru european în materie de insolvență. Eu nu mi-am asumat asta ca ambiție mai devreme pentru că mă gândeam mai mult la partea bancară. Dar da, este nevoie de legislație în ce privește titlurile, e esențial. N-aș vrea să mai adăugăm și uh, legi administrative sau reglementări administrative, pentru că asta e poate nu pentru următorul Parlament, ci pentru generație viitoare. Trebuie să facem progrese, pentru că altfel vom rămâne pe această piață fragmentată a capitalurilor și uh, nouă ne trebuie o piață armonizată pentru a avea o adevărată uniune bancară. În al doilea rând, am uh, impresia că aici în uh, Europa, dar și în plan internațional, Comitetul pentru Stabilitate Financiară nu a reușit să facă suficiente progrese în uh, ce privește contrapartidele centrale pentru redresare și rezoluție ne-am străduit, am făcut progrese pentru ca piețele de capital să devină mai sigure, băncile iarăși mai sigure, pentru că multe din activitățile dintre bănci au fost transferate la contrapartidele centrale, însă aceste contrapartide sunt punctul focal din sistem și, după cum am văzut și la alte tranzacții, băncile cele mai mari, nu doar cele europene, sunt cele mai mari um, case de compensare. Și uh, în, uh, în acest fel înțelegem că dacă se întâmplă ceva la uh, centrele de decontare și compensare, există un efect de cascadă care transmite pierderile mai departe. Deci asta e descrierea problemei și o, um, IOSCO și ceilalți avem um, metode de risc destul de bune, avem um, metode de uh, testare a rezistenței la stres și credem că nimic nu se mai poate întâmpla, dar dacă rămâne această chestiune nerezolvată, uh, este ca și la fondul uh, de uh, rezoluție, practic, pentru că nu vorbim doar de um, autorități sau de structuri naționale, ci sunt supranaționale, sunt internaționale, prin urmare, um, Europa a devenit deja un doar un actor din tot contextul internațional. Deci dacă rămânem la nivel național nu este suficient. Poate nu e treaba mea, dar asta cred. Cred că este treaba dumneavoastră și uh, este bine să stabilim prioritățile pentru următorul mandat, să lăsăm o moștenire. Următorul vorbitor este de la ALDE. Vă mulțumesc. Doamna Cănic, aș dori să vă felicit din inimă pentru că în această perioadă atât de scurtă de timp ați uh, reușit să creați o nouă organizație care să poată funcționa. Faptul că astăzi nu sunt uh, prezenți atât de mulți colegi se explică prin faptul că mulți din uh, cei care care sunt prezenți nu vor mai face parte din viitorul Parlament și ceilalți probabil că sunt implicați deja în campania electorală pentru a reveni în viitorul Parlament. Eu aș avea o întrebare concretă legată de Banca Carige din uh, Gen- Genova și de uh, Norddeutsche Landesbank. Așa cum a spus uh, Pervon și Kay Swinburne, mai avem uh, multe de făcut și eu mă tem că va fi nevoie de o nouă criză financiară pentru a ne putea uh, ocupa serios de aceste probleme. Revenind la cele două bănci din Genova și Nordel NLB din Germania. Știm că în uh, Germania se întâmplă ceva doar dacă Comisia Europeană exercită presiuni uh, imense și în acest caz NLB Mm, din păcate, partea europeană nu prea s-a implicat în uh, Germania, se tot uh, încearcă găsirea unei soluții împreună cu acționarii parțial de stat, însă, din punctul meu de vedere, lipsește o logică internă în uh, procedurile urmate și cred că lipsește de asemenea o intervenție din partea dumneavoastră, pentru că eu cred că, de fapt, ar trebui să spunem cu toată claritatea că și NLB din Germania uh, trebuie să respecte normele uh, europene și aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră față de acest caz. Mulțumesc! Mă voi vorbi în limba engleză pentru ca toți ceilalți să mă poată urmări direct. Cu toții sunt, presupun că știm cu toții că noi nu ne putem referi la cazuri individuale. Carige este o instituție foarte importantă din Italia, din Genova, iar NLB, banca germană, e și ea o bancă semnificativă cu sediul la Hanovra, în Germania. În ambele cazuri, deci permiteți-mi să folosesc aceste două cazuri pentru a spune care este rolul uh, Comitetului pentru Risc Sistemic. Comitetul unic de rezoluție, dacă se consideră că o bancă e pe cale de a avea nevoie de um, intervenție din cauza unei probleme de lichidități, deci putem uh, hotărâ noi să intervenim dacă se întrunesc o serie de condiții, însă întotdeauna al doilea pas va fi întotdeauna o hotărâre dacă există interesul public de a interveni sau dacă banca respectivă ar trebui să intre într-o procedură uh, obișnuită de insolvență. Deci, în primul rând, trebuie să evaluăm dacă există un interes public pentru a interveni și aici ne avem de-a face cu doi factori. Stabilitatea financiară și funcțiile critice ale economiei respective din statul respectiv sau ale Uniunii Europene în ansamblul ei și doar atunci rezoluția intervine. Și acest lucru este valabil pentru toate cazurile și mă voi opri aici. You have time to come back if you'd like to. Other... Dacă vreți să interveniți, puteți lua din nou cuvântul, dacă nu, continuăm cu întrebările. Știm cu toții când vorbim de dosare în curs, uh, colega noastră este într-o situație destul de delicată pentru a răspunde. Domnul Gigold. Da, astăzi avem o reuniune mai sentimentală, aș zicea, și vin și eu și vă spun că nu sunt convins că va fi uh, ultima dumneavoastră reuniune estimată chei. Deci eu cel puțin asta îmi doresc și în al doilea rând în politica germană există așa numita conexiune Hanovra. E cam ciudat să vedem că avem un eurodeputat din Saxonia Inferioară, deși el spune că nu e din uh, Hanovra din Oldenburg, dar nu contează, avem și doamna Koenig și eu, care uh, mi-am luat bacalaureatul la Hanovra. Deci nu e întâmplător. Bineînțeles, Wolf Klintz e singurul neamț care nu are... E singurul, mă scuzați, <laughs> care nu are o legătură directă cu Hanovra pentru că e vienez. Ah, de fapt, nu, nu, nu, nu. Iată, și el are ceva cu Hanovra. Deci asta se întâmplă în politica germană. Deci conexiunea Hanovra. Și acum revenim la instituții și asta e o întrebare serioasă. Vă deranjează puțin faptul că avem acum acest caz cu NLB, e orașul dumneavoastră de Baștină, știți că toată lumea se cunoaște acolo, știm bine despre ce e vorba, e cam, uh, nu știu, cam îți dă fiore această conexiune, nu cu Hanovra. Și acum merg și eu pe direcția domnului Clint. Dacă două instituții majore par să fie interesate de o fuziune, să zicem, și ai două instituții slabe. În mod normal, o fuziune costă bani. Acum, dumneavoastră nu puteți să ne dați, faceți comentarii în legătură cu cazul individual, însă ca instituție ați început deja să puneți deoparte resurse pentru a analiza acest caz și pentru a vă pregăti în caz că se va întâmpla cei mai rău. Eu cred că aceasta este o cale prudentă de a gestiona situația, deci ne puteți confirma că sunteți bine pregătiți într-o astfel de eventualitate? Și cu toții ar trebui să fim uh, îngrijorați de ce se întâmplă, mai ales după ce am avut ultima audiere cu ce Bank aici și ne-au spus că ei nu erau pregătiți să răspundă la nicio întrebare relevantă. Și Deutsche Bank chiar nu a apărut o bancă puternică atunci, ci mai degrabă o bancă aflată într-o poziție vulnerabilă. De aceea m-aș, uh, v-aș ruga foarte mult să știu ce ați făcut dacă vă considerați pregătiți. În primul rând, conexiunea Hanovra. După cum știți, n-am fost, uh, nu m-am născut la Hanovra, însă trăiesc acolo, asta e adevărat. E clar că în fiecare bancă, la nivel intern, trebuie să existe o verificare clară a conflictelor de interese pentru noi, pentru personalul nostru, faptul că nu locuiești, că locuiești acolo practic nu duce direct la un conflict de interes, însă trebuie verificat. Deci, asta sunteți sigură că nu aveți, nu există un conflict de interese. Eu nu simt asta. Da, e drept că poate uh, am o atitudine mai afectivă, să zic așa, față de anumite instituții din anumite țări. Însă, dar, însă nu am nicio conexiune, nicio legătură financiară sau personală cu niciuna. Faptul că vin din Germania nu duce la existența unui conflict de interese legat de toate băncile germane, așa cum ar fi valabil și pentru coleg din Italia, să zicem. Acum, a doua întrebare pe care ați pus-o foarte corect, referitoare la fuziuni. Cred că din păcate, mi-am dat seama că la începutul Uniunii Bancare exista acest sentiment că există anumite bănci care sunt cumva mai vulnerabile, mai slabe. De multe ori fuziunea poate fi o soluție. Eu Totdeauna am spus că da, poate fi o soluție, dar să nu fie neapărat o modă. Deci atunci când, din punct de vedere al afacerii respective, are rost să faci asta, da. Atunci poți recurge la asta pentru a ajunge la o bancă mai puternică. Bineînțeles, când are loc o fuziune între două instituții majore, bineînțeles, too big to fail ne vine la toți în minte, însă haideți să fim realiști. Too big to fail nu se referă doar la partea balan- conturilor, ci și la interconexiunile existente. Și asta e valabil pentru orice fuziune și am văzut în ultimii ani câteva de astfel cazuri. Și noi întotdeauna vrem să vedem dacă la sfârșitul acestui proces de fuzionare, banca care va rezulta uh, uh, va putea fi supusă unei rezoluții sau nu, care vor fi avantajele, care va fi impactul acestei operațiuni. Așa cum, ca să vă răspund la orice întrebare pe care mi-au pus-o și parlamentele naționale, de altfel. Toate cazurile menționate sau nemenționate astăzi, deci de fiecare dată aceste bănci au planuri de rezoluție. Deci noi ar trebui să fim bine pregătiți pentru a înțelege uh, organizația existentă și pentru a o putea supraveghea, însă băncile sunt în schimbare, iar noi ne actualizăm planurile. Eu cred că asta e suficient deocamdată ca răspuns. Nu mai văd pe nimeni de la GUE, nu văd pe nimeni de la GUE. În numele IFDD are cuvântul domnul Vali. Mulțumesc! Aș avea două întrebări pentru doamna Koenig. În primul rând, referitor la revizuirea pe care o vom vota în curând. Acordul pentru revizuirea directive privind redresarea și rezoluția și cerințele minime, MRL. Vom avea un prim pas care va intra în vigoare în 2022, după care în 2024. Vreau să știu dacă ați făcut niște studii cantitative pentru a evalua efectele cerințelor MRL asupra diferitelor țări și asupra diferitelor modele bancare. Deoarece, după cum știți, în domeniul bancar, în multe discuții a apărut această problemă a proporționalității aplicării acestor cerințe minime, deoarece modelul bancar e diferit de la un stat la altul. și efectele vor fi diferite în urma introducerii acestui model. Deci ar vrea să știu dacă s-au efectuat aceste studii pentru a evalua impactul introducerii cerințelor minime MRL. Și pot să mă refer și eu la, ce, la răspunsul dat domnului Grigol de legătură cu băncile too big to fail. Există multă îngrijorare în Europa în legătură cu fuziunea care va avea loc sau care este se pare că avea loc între Deutsche Bank și Commerzbank, însă în general aș vrea să știu, atunci când se întâlnesc <laughs> doi giganți de acest fel, deci too big to fail ambii, ce fel de um, procese, de proceduri lansați dumneavoastră pentru a evita amenințările la adresa sistemului financiar și bancar european? Mulțumesc! Voi încerca să vă răspund la prima întrebare. Întâi aveți dreptate. Introducem acum BRD2 care va prelungi mai mult deci până la implementarea de plină vom avea în continuare termenul de introducere treptată de 4 ani. Nu am făcut nicio evaluare de impact în legătură cu BRD2, cu efectele asupra băncilor. Însă ultima evaluare de impact, evaluarea cea mai recentă de impact făcută, se referea la politicile MRL din 2018. Și aici ne-am dat seama că neajunsurile pentru toate băncile, lipsa era practic de 170 de miliarde. Acum a mai scăzut, e la 60 de miliarde, cred eu. E vorba de instrumente subordinate. Când ne uităm la această lipsă de lichidități, la cerințele minime de capital, M-aș aștepta ca la BRD2 numărul de instrumente subordonate să fie puțin mai ridicat, mai mare, însă urmează câțiva ani până atunci. Și acesta a fost motivul pentru care în 2016 și 2017 și din nou în 2018 am solicitat toate tuturor băncilor să știe care sunt uh, um, cerințele minime de capital, deci care e practic disponibilitatea de capital. Le-am cerut tuturor băncilor să emită instrumentele atunci când banca le permite să o facă și să nu aștepte ultima clipă. Acum, vom avea niște măsuri proporționale. Da, deja, deoarece ceea ce am făcut, am făcut-o cu multă atenție, ținând cont de toate băncile ce intră în mandatul nostru, în ceea ce este cerințele minime de capital de lichidități. Dacă ne uităm care sunt uh, neajunsurile, lipsurile de lichidități și dacă ne uităm și la soluțiile rezonabile, noi am încercat să le permitem acelor bănci care nu au suficiente lichidități să umple lacuna respectivă, respectivă mă scuzați, într-o perioadă de maxim 4 ani, deci să nu le oferim această posibilitate pentru viitorul neprevăzut. Deci încercăm să fim proporționali și calculele în sine țin cont de asta. Sper că v-am răspuns măcar parțial la prima întrebare. Acum, referitor la fuziuni. Responsabilitățile și Licențele sunt ușor de pus în practică. În primul rând, trebuie să existe o autorizație din partea autorității de supraveghere, deci cel care uh, supraveghează dosarul din ziua întâi pentru băncile mai mari e vorba de mecanismul de uh, stabilitate, de supraveghere. Noi aici, bineînțeles, am încercat de fiecare dată să le, să um, orientăm puțin. Deci care e planul de afaceri în aceste fuziuni, încotro vor să se îndrepte și în al doilea rând, facem un alt lucru care deja s-a dovedit foarte util într-un context dificil, diferit și anume. Oficial nu avem un cuvânt de spus în ceea ce privește această tranzacțiune, această fuziune, dar intervenim ulterior cu planificarea de rezoluție și cooperăm foarte bine cu mecanismul unic de supraveghere și le spunem că nu e foarte util dacă ei luni da autorizație, iar vineri vine echipa noastră și spune stați puțin că trebuie să uh, modificați punctele BCD pentru că băncile respective nu pot fi uh, supuse unei proceduri de rezoluție. Deci de la început se dialoguează între cele două autorități și se dialoguează și cu băncile respective pentru a le spune care sunt așteptările noastre. Și vă pot da un alt uh, exemplu diferit. La sfârșitul anului trecut ați văzut poate pe site-ul nostru un document pe care l-am publicat în legătură cu Brexit, îmi pare rău, <laughs> punându-le băncilor care acum își uh, externalizează activitatea în Europa, le spunem ce așteptăm, așteptări avem de la ele din punct de vedere al procedurilor de rezoluție. Da, bineînțeles, e ceva foarte specific, însă de la bun început am colaborat cu mecanismul unic de supraveghere de la Frankfurt și le-am spus, toate băncile care vor să aibă sediu în Europa trebuie să știe de la început ce exigențe le impunem noi. Și am citit ceva interesant la un moment dat. Când faci o fuziune sau când te căsătorești, bineînțeles că nu te gândești la momentul morții, însă să te gândești uh, la ce se va întâmpla dacă cumva <laughs> Asta e cel puțin treaba noastră. Nu văd pe nimeni de la ENF, deci începe următoarea rundă. Domnul Gerhold de la EPP. PP. Eh, eh, Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, eh, aș dori să resping această îndoială că aș, aș face parte dintre această conexiune din Hanovra. În uh, în 1900 s-a, uh, creat uh, landul Saxonia inferioară într-un mod uh, puțin art- artificial. Eu n-am participat acest lucru, deci resping această idee că aș face parte din conexiunea din Hanovra. Al doilea aspect la care doream să mă refer a fost amintit deja de colegii mei Clint și Gigold și eu o să încerc să găsesc o exprimare puțin mai diplomată și voi încerca, doamna König, uh, să nu mă refer în mod direct la vreo instituție de credit, la vreo bancă. De la criza financiară până acum am uh, făcut mai mulți pași pentru a îmbunătăți uh, reziliența instituțiilor financiare și am pus în aplicare un cadru de reglementare nou Însă când uh, există, când actorii de pe piețele financiare se, se confruntă cu dificultăți, uh, este posibil ca statele să fie nevoite să intervină pentru a atenua cons- consecințele negative. Există acest acum mecanism uh, unic de rezoluție uh, care ne-ar permite să, ca băncile să facă obiectul unei rezoluții, scăzând costurile pentru uh, banul public. Însă, când apar asemenea crize, deseori decidem că băncile vizate trebuie să fie salvate. Și în cazurile respective, autoritățile competente, Comisia Europeană și așa, și, și, și așa mai departe, uh, nu respectă normele stricte pe care le-am uh, creat prin noul cadru de, de reglementare. Și cu toate acestea am impresia și există cazuri uh, cunoscute că există, există nemulțumiri legate de salvarea acestor uh, bănci. Deci eu mă întreb dacă acest cadru pe care l-am uh, creat este suficient și ce ar trebui să mai schimbăm la el pentru ca, într-adevăr, el să fie respectiv. Deci, nu știu care este părerea dumneavoastră. Oare ar trebui să mm, dăm dovadă de mai mult curaj, să ne asigurăm că mai multe bănci fac obiectul procesului de rezoluție și nu sunt pur și simplu salvate? Aș dori să mă refer la ce ați spus dumneavoastră, la crearea forțată a landului uh, Saxonia Inferioară. Eu provin și eu dintr-un oraș uh, liber din punct de vedere legal la un moment dat, uh, Köln, care și-a pierdut statutul respectiv la un moment dat în istorie. Acum, revenind la restul întrebării dumneavoastră. Am uh, adoptat directiva privind uh, uh, redresarea și rezoluția băncilor, regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție și trebuie să și acum există un regim de rezoluție care uh, ne permite să tratăm băncile ca orice alte uh, ca orice alți operatori economici. Uh, și uh, au, exista, exist, au existat anumite probleme de tranziție. Nu putem uh, stinge becul sau aprinde becul peste, peste noapte, să spunem că totul s-a, s-a schimbat uh, dintr-o dată. După cum am spus, cu cazul Banco Popular am dovedit că acest regim funcționează și a existat un alt uh, caz moștenit uh, dinainte și în continuare, ne educăm noi și toată lumea trebuie să fie educată mai mult, deci să spunem tuturor că dacă investesc, dacă vor cumpăra o obligațiune bancară, investesc într-un instrument de credit. Vi s-a spus în trecut că ar fi o investiție uh, solidă, la fel de solidă ca o garanție, ca un, un depozit, pentru că există o garanție care acoperă de, de, depozitele. Um, ori ați, uh, v-ați fost, ați fost, uh, v-ați autoconvins că este adevărat sau ați fost pă, uh, păcăliți în acest sens. Însă autoritățile de reglementare trebuie să îndrepte această situație. Deci trebuie să facem puțină curățenie și din acest punct de vedere și aveți dreptate că există acest sentiment că dacă ceva mm, este în neregulă în sectorul bancar, uh, statul este cel care trebuie să intervină. Însă dacă ceva uh, nu, nu se desfășoară, mm, nu, nu merge bine în uh, comerțul de retail, atunci nu trebuie să intervină statul. Deci trebuie să explicăm cu toată claritatea dacă intervin cazuri, atunci acționarii și cei care dețin datoria băncilor respective vor fi uh, cei care uh, trebuie să-și asume pierderi. Mulțumesc în numele SID, doamna Winter. Vă mulțumesc. Înainte să vă adresez această întrebare, aș dori să uh, precizez și eu ceva în legătură cu landul Saxonia Inferioară. Eu Uh, reprezintă blandul Turingia în Parlamentul uh, European, deci uh, nu cred că pot fi bănuită cam aceste, că fac parte din această conexiune. Turingia de secole a fost un, o entitate statală cu caracter independent. Dar lăsând acum gluma deoparte, doamnă Cănich, dacă este să ne uităm înapoi la această perioadă legislativă, așa cum au spus și alți colegi, uh, în urmă cu 5 ani eram în mijlocul crizei uh, financiare și de atunci am îmbunătățit foarte mult stabilitatea sistemului financiar, mai ales când vine vorba de îndepărtarea riscurilor uh, pentru contribuabil și transferarea acestui risc mai mult înspre economia privată, înspre sectorul bancar privat. Și aș dori să mă refer la un punct care nu a fost, uh, punct, care nu a fost menționat atât de uh, des în această discuție și anume retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Dumneavoastră sunteți citată deseori spunând că Brexitul nu mai uh, reprezintă un risc atât de imanent pentru sectorul financiar, pentru stabilitatea financiară, că am fi uh, bine pregătiți pentru a face față acestui eveniment, este un lucru care mă bucură uh, pentru că uneori există uh, într-adevăr preocupări și îngrijorări neîntemeiate. Pe de altă parte, există alte riscuri care nu sunt, nu sunt percepute. Și o altă întrebare pe care o am este următoarea. În urmă cu câteva săptămâni am discutat în aceasta, am avut audieri pentru numirea unor persoane pe anumite posturi și am criticat faptul că uh, nu, nu în rândul uh, candidaților nu se regăsise nicio femeie, de exemplu. Și aș dori să vă întreb ce am putea face noi, ce ar putea să facă politica pentru ca tot mai multe uh, femei să poată fi pregătite, să fie gata să uh, își depună candidatura și pentru asemenea posturi uh, de vârf, pentru ca să nu fim nevoiți ca întotdeauna să alegem bărbați cred că cei care part- au participat la discuția de astăzi au aflat multe despre regiunile, landurile germane și nu pot decât să îi încurajez să le viziteze pe toate. Și acum aș dori să-mi clarific Uh, comentariile legate de uh, Brexit. Poate comentariile mele au fost uh, scoase puțin din context. În momentul în care făcusem afirmațiile respective, eu mă refeream la propriile noastre pregătiri, la modul în care sectorul bancar este pregătit. Și eu cred că sectorul bancar și sectorul financiar um, s-au pregătit bine, unii ar fi putut să se uh, pregătească și mai bine, însă, după cum am spus, este normal ca băncile să se pregătească, să nu aștepte să, să, nu aștepte să vadă care este rezultatul final. Instituțiile s-au pregătit bine, au, a existat un dialog uh, intens între comisie, mecanismul unic de, de rezoluție, um, instituția noastră, Comitetul Unic de, de Rezoluție, uh, Consiliul de Supraveghere Bancară de la BCE și așa mai departe. Uh, Brexitul este un eveniment uh, regretabil și va avea un impact um, real asupra economiei. Însă, dacă ne concentrăm doar asupra riscului uh, pentru instituțiile financiare, există un risc imanent datorită nepregătirii. Eu uh, am considerat că suntem pregătiți într-un mod decent pentru a face față acestui uh, risc și dacă uh, lipsește vreo autorizație. Nu cred că acest lucru va duce la prăbușirea întregului sistem. Ce mă preocupă pe mine sunt consecințele asupra economiei reale, care apoi s-ar putea să influențeze instituțiile uh, financiare. Deci acesta a fost contextul în care am făcut uh, afirmațiile respective și trebuie să, pre- să precizez că am avut o cooperare foarte bună cu partenerii noștri britanici, în mod specific cu Banca Angliei și uh, această cooperare va continua pentru că oricum uh, ei nu au făcut parte din Uniunea Bancară. Um, vom colabora la fel de bine cum uh, colaborăm, de exemplu, cu partenerii noștri Uh, din Statele Unite ale Americii. Al doilea comentariu privind uh, egalitatea de gen. Dacă este să vedem ce se întâmplă în organizația pe care o conduc eu, nu pot uh, decât să profit de această ocazie de a încuraja toate femeile calificate să își depună candidatura pentru posturile vacante. Tocmai am publicat asemenea două posturi vac- vacante, un vicepreședinte și un membru al uh, Consiliului de Administrație și eu peste tot unde merg încurajez uh, toată lumea, atât bărbații cât și femeile, dacă sunt uh, califi- calificați, calificate, să își depună candidatura pentru posturile respective, pentru că până la urmă nu putem uh, Uh, să numim uh, decât din rândul uh, candidaților, candidatelor existente. Este doar o mică contribuție la, la, această, la această discuție foarte complicată. Domnule Gerold, aveți timp pentru o altă întrebare. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș, aș dori să revin la acest subiect al unui sistem european de garantare a, a, a depozitelor. Uh, poziția mm, um, guvernului, uh, guvernului uh, german, a Ministerului de Finanțe german, uh, se referă la o bună funcționare a sistemelor naționale de garantare a depozitelor înainte de a putea ajunge la un EDIS, la un sistem european de garantare a, a depozitelor bancare. Dumneavoastră a spus că ar fi nevoie să definitivăm Uniunea Piețelor de Capital, însă dacă este să respectăm uh, această secvență a pașilor uh, cerută de, de Germania, când credeți că am putea definitiva EDIS, al treilea pilon al uh, Uniunii Bancare? Sper că EDIS va intra în uh, vigoare repede. După cum am spus, putem face deja multe lucruri în sensul armonizării sistemelor naționale de garantare a depozitelor bancare. Însă, uh, existența sistemelor naționale înseamnă că în momentul în care o bancă um, dă faliment, există un risc implicit pentru un, pentru un stat de mici dimensiuni sau pentru statul care, unde are reședința o bancă uh, de dimensiuni mari uh, să se confrunte cu un risc mai mare pentru schema națională de garantare a depozitelor bancare. Deci există, intrăm în această dilemă a autorităților de supraveghere din țara gază sau din uh, cea unde își desfășoară activitățile banca respectivă. Deci reducerea riscurilor și uh, partajarea riscurilor care trebuie să meargă mână în mână. Reducerea riscurilor da, trebuie să se întâmple în același timp cu, cu parte, partajarea riscurilor, însă dacă aștepți până la fina, finalizarea unui pas și te întreb care va fi următorul pas, s-ar putea să nu mai uh, avansezi deloc. Deci eu sper ca dezbaterea EDIS în uh, desfășurare um, va permite ca acest dosar să fie discutat și de Parlamentul, de viitorul Parlament European. Este următorul pas logic, pentru că uh, anumite, anumiți pași pot, pot fi făcuți pe plan național, însă Uniunea bancară, cel puțin, ar trebui să aibă un caracter european și nu național. Mulțumesc, doamna Beres. Uh, Dacă este și o posibilitatea de a pune o altă întrebare, o să profit. Doamna Chionic, revin la prima întrebare. Dumneavoastră mi-ați uh, răspuns că Tercas era un caz care s-a întâmplat în 2012, că nu exista un mecanism uh, instituit și nu vă puteți ocupa. Dar revin, pentru că în privința Tercas, DG Cont era cea responsabilă. Uh, Așa că, dacă s-ar produce un caz similar pe viitor, nu credeți oare că fondul de rezoluție ar trebui să fie asociat încă din timp în uh, evaluarea situației și uh, în ce privește mobilizarea fondurilor de garantare de la nivel național? Like always, you asking ca întotdeauna mi-a adresat o întrebare foarte inteligentă și aș putea să-mi ușurez viața spunând că Tercas a fost o bancă de mici dimensiuni. O bancă care întot, întotdeauna făcea obiectul supravegherii din partea autorităților naționale, chiar și în cadrul actual. Însă, cred că la ce vă referiți și am, ați făcut trei pași înainte față de situația actuală. Există o diferențiere distinctă în cadrul legal de acum Există Comitetul Unic de Rezoluție ca o autoritate de rezoluție care are acces la fondul unic de, re, de rezoluție dacă este nevoie să fie implementată o rezoluție privind uh, o decizie privind rezoluția. În același timp, există sistemele naționale de garantare a depozitelor care se ocupă de protecția uh, deținătorilor de depozite bancare pe plan național acest lucru înseamnă că există întotdeauna două cadre legislative diferite. Dacă să, în ceea ce privește Tercas, dacă s-ar fi, n-am fi fost confruntați cu același, același caz, din nou ar fi, ar fi avut, ar fi fost nevoie de o decizie națională. Și dacă autoritățile naționale decid că nu dreptul național uh, Um, este vizat, ci că ar fi un caz care trebuie să facă obiectul uh, rezoluției. Nu știu dacă acest lucru este relevant pentru bănci de mici dimensiuni, dar să spunem că ar putea fi ales procesul de rezoluție și atunci noi am prelua frâiele dacă ar fi vizat uh, fondul unic de rezoluție, dar este foarte puțin probabil. Deci, la ce vă referiți dumneavoastră este separarea între schemele de garantare a depozitelor și rezoluția. Este, dar am putea să ne gândim la această posibilitate, însă gândiți-vă cât de dificil este să armonizăm EDIS și să creăm uh, un sistem FDIC similar cu cel din Statele Unite ale Americii, cred că este, nu, nu este deloc realist. Eu nu cred în Moș Crăciun, dar problema este că dumneavoastră aveți o strategie pentru a putea face rezoluții la nivel european, însă cred că vă dați seama că în amonte, de fapt, sistemele naționale sunt cele care acționează. Și trebuie să vedem dacă logica națională interferează cu sistemul european, pentru că nu există condiții de armonie condiții armonizate, condiții de participare egale. Deci, în mod realist, trebuie să știm uh, cum ar uh, putea uh, fi armonizată legislația în materie de faliment. Asta e problema. Deci, cont pornește de la condiții pe care le consideră determinante sau nu pentru un anumit stat și ia o hotărâre dacă e nevoie de rezoluție sau nu. Deci, nu uh, intră în sfera competențelor dumneavoastră din punct de vedere juridic. Sunt de acord cu uh, dumneavoastră, nu m-am referit la această parte privind Digicomp. Comunicarea bancară și modul în care această direcție generală din Comisia Europeană examinează ajutorul de stat în contextul uh, cadrului de rezoluție și în ceea ce privește schemele de garantare a depozitelor sunt subiecte care ar trebui să fie examinate. Însă, după cum am spus, trebuie să examinăm. Din 2017 am spus deja că trebuie să înțelegem care sunt aceste consecințe um, neintenționate. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am trecut la intervențiile spontane. Domnul Tremosa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu vin din Hanofra, ci din uh, Barcelona, dar aș dori să spun că în urmă cu o mie de ani, orașul meu uh, făcea parte din proiectul european al lui Carol cel Mare, deci poate am și o conexiune germană din acest punct de vedere. Îmi uh, aduc aminte de o carte interesantă pe care o citisem și în 1997 Uh, François Mitterrand și cu cancelarul german, cu Helmut Kohl, l-au uh, felicitat pe autorul uh, respectiv pentru meritele pentru proiectul european. Ernst Junger. Ieri l-am întrebat pe vicepreședintele BC despre anumite cazuri concrete care sunt vehiculate în presă și alegătorii mei m-au întrebat dacă dacă putem adresa aceste întrebări și de fiecare dată ni se răspunde din partea autorităților că nu se pot pronunța pe cazuri specifice și cred că ceva trebuie să se uh, schimbe din acest punct de vedere. În cazul Banco Popular au fost doar 10 ore pentru a lua o decizie și mm, pentru a lua o decizie și a binecuvânta decizia. Și apoi ministrii spun, de acasă spun, păi noi nu mai avem niciun cuvânt de spus, în uh, Bruxelles și la Frankfurt se, se iau deciziile și gata. Înțeleg că nu puteți uh, face publice anumite informații, însă cred că această procedură trebuie să se îmbunătățească. Și am o ultimă întrebare în legătură cu Banco Popular dacă un asemenea caz ar apărea în fața dumneavoastră astăzi, ați face ceva în mod diferit? Mulțumesc! Aș dori să mai contribui și eu la această dezbatere regională. Există și un autor uh, spaniol care a scris uh, o carte intitulată Patria, autor spaniol care trăiește în Hanovra revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă aș face ceva diferit astăzi într-un nou caz de tipul Banco Popular, răspunsul este nu. Eu cred că ne-am ocupat de cazul respectiv exact așa cum ar fi trebuit să o facem. Ați spus că asemenea decizii sunt uh, pregătite, între ghilimele, în anumite capitale. Uh, Frankfurtul nu este capitala Germaniei, Bruxelles este capitala Belgiei și uh, sediul instituției europene, locul unde a fost uh, luată această decizie. Domnul Giegold. Dacă avem timp, lucru rar în comisia noastră, după cum știți, dar văd că majoritatea eurodeputaților au reușit să ia cuvântul și să vă laude. Nu știu, Ramon, dacă tu mai ții minte. Dacă știi cât de mult a fost uh, blamat și instrumentalizat acest Ernst Junger de către uh, țara mea. Uh, deci aș fi foarte precaut atunci când îl uh, menționez, chiar dacă și-a petrecut tinerețea la Hanovra, lucru care clar nu i-a fost de ajutor. Lăsând asta la o parte, mă interesează mai mult uh, Emrel, pentru că ați uh, menționat această chestiune și ați criticat unele dintre modificările pe care le-am discutat și le-am convenit până la urmă. Așa că m-ar interesa să îmi spuneți uh, în ce fel vedeți uh, problema. Ați spus că în trecut noile prevederi MREL cu privire la acea um, phishing option ar duce la o fragmentare a competențelor în Uniunea Europeană și um, s-ar um, pierde din uh, capacitatea de absorbție a pierderii în uh, zona euro. Deci, ce părere aveți despre noile prevederi? Embrel vizează mai ales uh, băncile mari și detalii medie, dar ce părere aveți despre efectul uh, acestor prevederi asupra băncilor mici? Mă interesează să văd dacă v-ați uh, schimbat perspectiva. În ce privește acea phishing option, părerea mea este aceeași. În ce privește impactul, trebuie să așteptăm să vedem cum se va implementa noul cadru. Am uh, spus că va trebui să monitorizăm uh, implementarea MREL și să vedem dacă chiar sunt probleme și dacă da, atunci să revenim aici la Parlament. Al doilea lucru, băncile mici. E bine, Aici cred că trebuie să admitem că dacă clasificăm băncile, uh, definiția unei bănci mici nu este foarte clară, dar pentru băncile mari o să avem uh, prevederi ferme, MREL, pilonul 1, pentru băncile medii uh, prevederile MREL vor intra la pilonul 2, vom vedea cum funcționează, iar pentru băncile foarte mici pentru majoritatea dintre ele nu va fi nevoie să respecte cerința MREL, pentru că dacă ele uh, dacă au probleme, intră în insolvență și nu în rezoluție. Prin urmare, li se aplică cerința de capital. Însă, cum am spus, trebuie să monitorizăm, să vedem cum se comportă băncile de talie mijlocie, uh, pentru că ele vor trebui să își uh, adune nivelul minim de capital. Deci, cum spuneam, uh, deocamdată suntem într-o etapă de monitorizare. În ce privește acea opțiune phishing option, uh, nu mi-am schimbat părerea. Mulțumim, doamna Koenig. Iată, am ajuns la sfârșitul acestei sesiuni din ședința noastră de dimineață. Vă mulțumim foarte mult pentru participare și pentru disponibilitatea cu care ați stat de vorbă cu noi. Ca întotdeauna este o plăcere să vă avem alături de noi și uh, să discutăm cu dumneavoastră așa cum a fost încă de la instituirea Comitetului Unic de Rezoluție. Luăm o scurtă pauză, nu înainte de a spune că este totuși uh, ședința mea ultimă. A fost un uh, deceniu activ acesta în care am uh, făcut parte din Comisia Econ și de la debutul crizei financiare Forul acesta a adoptat foarte multe reglementări financiare care sperăm că va face ca Uniunea Europeană să fie mai sigură pentru cetățenii săi. Eu îmi închei mandatul orice ar fi. Prin urmare, doresc să le mulțumesc colegilor mei pentru sprijinul uriaș și pentru tot ce am reușit să obținem în acest timp. Mulțumesc, luăm o pauză. Thank you.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

Dear colleagues, please, uh, Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem începe să discutăm punctul 20. Mulțumesc. Dați-mi voie să deschid discuția de la punctul 20, dialog structurat cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru dialog social și euro, însărcinat și cu stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea Piețelor de Capital. Bun venit! Ne bucurăm foarte mult să vă avem uh, alături. Sunt sunteți, de fapt, pentru prima dată aici în calitate de vicepreședinte și uh, comisar uh, responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea Pieselor de Capital de acest, în acest an. Așa că, în numele Comisiei Econ, vă felicit pentru toate reușitele pe parcursul uh, mandatului, pentru reglementările pe care uh, am reușit să le adoptăm împreună. În uh, această discuție nu o să acoperim uh, toate sarcinile care intră în portofoliul domnului Dombrovskis. Um, oricum, um, noi am tot încercat să găsim o dată pentru ca uh, vicepreședintele Dobrovski să apară aici la Econ împreună cu comisarul Moscovici. În sfârșit îl avem. Deci, în conformitate cu practica obișnuită, o să ascultăm alocuțiunea domnului uh, vicepreședinte Dombrovski, să avem sesiunea de întrebări și răspunsuri, 5 minute fiecare, uh, Domnite pentru întrebare, 3 minute pentru răspunsuri și, dacă ne permite timpul, și uh, intervenții spontane. Așadar, vă rog, domnule vicepreședinte. Stimate domnule președinte, stimate deputați, Așa după cum ați spus, într-adevăr, astăzi este ultimul dialog structurat pe care îl purtăm uh, împreună în această configurație. Înainte de a începe, aș vrea să vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în acești ani. În ce privește uh, sectorul financiar, pe lângă faptul că um, ofer locuri de muncă pentru milioane de europeni direct, acesta joacă un rol crucial și în viața cetățenilor europeni, pentru că permite companiilor să investească, să angajeze uh, lucrători noi, uh, cu creditele pe care le oferă băncile și piețele de capital, uh, garantează stabilitatea economiei și ne permite să accelerăm tranziția către o economie neutră în ce privește clima, care să se coreleze cu o finanțare durabilă. Așadar, în toate aceste domenii am uh, realizat foarte multe și cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul angajamentului și efortului susținut pe care uh, dumneavoastră l-ați făcut. Cred așadar că, având aceste succese, uh, putem să întâmpinăm sau să așteptăm cu încredere alegerile europarlamentare ce urmează. Dați-mi voie să încep cu piața de capital, cu Uniunea Piețelor de Capital. Uh, din cele 13 blocuri pe care le-a propus Comisia Europeană, 11 au fost convenite la nivel european și acestea reprezintă pași concreți uh, înainte în uh, ce privește realizarea pieței unice de capital care va aduce beneficii reale pentru cetățenii, companiile și economia europeană. Vreau să felicit această comisie pentru acordul recent în legătură cu revizuirea autorităților de supraveghere europene o propunere uh, cheie pentru care mulțumesc raportorilor Pervonș Beres și Otmar Caras pentru munca grea pe care au făcut-o. Nu este suficient să avem un cadru unic de reglementare dacă regulile nu sunt aplicate similar în toate statele membre. Aș fi vrut să putem avea mai multă ambiție, chiar și așa însă acest acord politic este un pas înainte, un pas uh, către o convergență a autorităților de supraveghere din UE și va îmbunătăți modul în care combatem uh, finanțarea terorismului și spălarea banilor. Vreau să felicit Comisia și raportorul Danuta Hübner cu privire la renuirea regulilor pentru o mai bună supraveghere a contrapartidelor centrale. Acordul acesta a fost uh, facilitat de Werner Langen uh, și în uh, ce privește uh, Emir Refit o altă reglementare importantă, și pregătește calea de urmat uh, pentru raportul uh, cu privire la uh, contrapartidele centrale de recuperare și de redresare și rezoluție pregătite de Case Winburn și Babette Winter. Mai sunt și alte uh, propuneri care au fost adoptate. Grație uh, raportoarei Ann Sander am adoptat uh, propunerea cu privire la um, creșterea IMM-urilor și um, reguli noi cu ajutorul lui Peter Iezec privind uh, modul în care companiile mici și mari pot să obțină finanțare suplimentară de pe piețele de capital. Avem o nouă abordare uh, cu privire la insolvență, grație lui Enrique Calve Chambon, raportor Econ. Toate acestea uh, se completează cu munca făcută de Wolf Glintz și de noile reguli cu privire la um, titlurile transparente, sigure, Poltank și um, mai avem și um, obligațiunile care sunt uh, garantate grație raportului Bernd Luke. Avem uh, și uh, o propunere cu privire la platformele de crowdfunding care uh, pot funcționa în toată Uniunea Europeană cu o singură licență uh, Mulțumim uh, raportorilor Ashley Fox și Caroline Nactegal. Sperăm ca statele membre să poată ajunge la o poziție comună rapid. Și mă bucur că avem și un uh, regulament pentru plăți transfrontaliere prin care plățile să poate fi făcute mai bine și mai ieftine în toată Uniunea Europeană. Raportoarea aici este Eva Meidel. Când am început să lucrăm la o finanțare durabilă, puțini au crezut că o să reușim să facem progrese rapide. Însă, prin uh, eforturile raportorilor Paul Tang și Nina Gil, recent am reușit să convenim două din uh, cele trei propuneri cu privire la finanțarea durabilă. Prima cere managerul de investiții să dezvăluie în ce fel țin cont de chestiunile de durabilitate și, în al doilea rând, avem standarde europene cu privire la uh, normele emisii de carbon scăzute, prin care investitorii sunt mai conștienți de aspectele climatice. În ce privește taxonomia finanțării durabile, salut uh, votul de săptămâna trecută din plen și mulțumesc raportelor Bas Eichhout și Sirpa Pietikainen. Este un vot care trimite un semnal puternic către statele membre cu privire la urgența trecerii la o economie neutră în ce privește clima în Europa. Trec la Uniunea Bancară. Am uh, înregistrat progrese serioase în ce privește reducerea riscurilor și creșterea rezilienței sectorului bancar european. Decembrie anul trecut am ajuns la un acord politic cu privire la pachetul bancar după luni de negocieri lungi și complexe. Mulțumesc raportorilor Gunnar Höckmark și Peter Simon pentru munca pe care au făcut-o în legătură cu acest pachet foarte important de reducere a riscurilor. Împreună am uh, făcut progrese și în ce privește creditele neperformante, Media acestor credite neperformante a scăzut în UE la 3,3% în al treilea trimestru al 2018. Acordul din decembrie cu privire la un backstop, o măsură uh, prudențială pentru creditele neperformante noi, ne va ajuta să reducem acest raport și mai mult pe viitor. Mulțumim așadar raportorilor Esther de Lange și Roberto Gualtieri. Însă trebuie să continuăm să reducem acest nivel și salut eforturile dumneavoastră pentru a uh, Uh, merge cu uh, creditele neperformante și pe piețele secundare. Pentru uh, aplicarea acelor garanții mai rapid trebuie să contăm pe următorul Parlament. Și salut și votul cu privire la obligațiunile suverane, raportor fiind Ionas Fernandez. Parlamentul uh, dorește să diversifice expunerile suverane ale băncilor europene într-un mod treptat și pragmatic. Și, în fine, în lumina sectorului înregistrat cu privire la reducerea sectorului în sectorul, reducerea riscului în sectorul bancar, ar trebui să uh, încercăm să acoperim și celelalte lacune existente în una bancară. Deci salutăm uh, acordul cu privire la acel backstop pentru fondul de rezoluție unic, dar este nevoie de mai multe progrese pentru EDIS. Doamnelor și domnilor, în ciuda realizărilor, sunt foarte multe de făcut în continuare. Brexitul este o provocare pentru sectorul financiar al Uniunii Europene și um, trebuie să facem față acestei provocări prin instituirea unei piețe unice a capitalurilor. Trebuie să consolidăm piețele Uniunii, consolidând capacitățile noastre în ce privește sursele de finanțare pentru companii, să consolidăm infrastructura piețelor și supravegherea financiară. Deci mă aștept ca munca Uh, pentru o uh, realizare a Uniunii Piețelor de Capital să continue cu următoarea comisie. În ce privește sectorul bancar, acesta este într-o stare mult mai bună decât în urmă cu 10 ani, dar trebuie să facem mai multe. Deja am început să facem evaluare de impact detaliată cu privire la implementarea procesului Puzzle 3. Și, în fine, noile tendințe pe care le-am observat în ultimii ani se vor accelera cu siguranță în materie de servicii financiare. Pentru a um, întări vocea Europei pe arena globală, trebuie să consolidăm rolul monedei euro în plan internațional și trebuie să ne adaptăm uh, regulamentele pentru a ține pasul cu ultimele evoluții tehnologice. De asemenea, trebuie să realiniem fluxurile financiare la acest uh, nou cel de a avea o economie neutră pentru climă. Este un lucru urgent, fie reușim, fie schimbările climatice rapide uh, vor aduce consecințe negative. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, felicitări încă o dată pentru munca pe care am făcut-o împreună în toți acești ani și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you very much, uh, Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. V-ați încadrat uh, perfect în timp. Minunat. Felicitări. Bravo. Acum urmează întrebările și răspunsurile. Deci vom avea puțin timp mai mult pentru răspunsuri. Domnul Ferber de la PP. Vicepreședinte Comision, de... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei și numele PPE-ului aș dori să vă mulțumesc pentru colaborarea extraordinară pe care am avut-o în ultimii cinci ani cu dumneavoastră. Um, Ați uh, preluat uh, dosarul de care m-am ocupat eu de la predecesorul dumneavoastră și aș dori uh, să vă mulțumesc pentru cooperarea extraordinară pe care ați avut-o cu Parlamentul European și vă mulțumesc cel puțin în numele grupului meu politic. O să mă refer la două subiecte. În primul rând, um, tot există plângeri când vine vorba de punerea aplicare a PRIPS. În iunie anul trecut, ați, uh, președintele celor trei agenții, uh, autorități europene de, de supraveghere, v-au adresat o, scri, o scrisoare în care uh, se plâng de faptul că nu știu dacă au nevoie de redactarea unui document cu informații cheie sau nu. Kid și uh, nu cred că este interesul, este un interesul nostru sau interesul unui de, de capital de a crea aceste obstacole suplimentare. Și nu știu dacă ați putea să ne ajutați să depășim aceste obstacole. Apoi, în contextul Brexitului, ESMA a anunțat că în cazul retragerii Regatului Unit din uh, Europa fără un, un acord, cel puțin pe termen scurt, calculul situației fondurilor uh, lichide privind legate de obligațiunile de, de stat sau ce se întâmplă cu Dark Pools, Um, vor trebui să fie suspendate cel puțin până când sunt recalibrate sistemele IT după retragerea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană și această înghețare, suspendare a calculelor s-ar putea să afecteze în mod negativ și piațele europene. Deci, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această posibilitate, mai ales că este vorba de mm, necesitatea ca Uh, fondurile lichide sau consecințele asupra fondurilor lichide să fie reduse la maxim uh, pentru piețele europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Let's uh, start with the first question. Haideți să începem cu modul în care tratăm obligațiunile corporațiilor, PRIPS. După cum știți, Transparența investițiilor uh, cu amănuntul e importantă pentru a proteja consumatorii. De asemenea, asta ajută la sporirea încrederii în piețele financiare. Și tocmai acesta este și scopul regulamentului PRIPS. Assessment was a particular uh, retail uh, investment. Deci, investițiile cu amănutul intră sub incidența regulamentului PRIPS și totul va fi uh, urmărit de la caz la caz și trebuie, bineînțeles, să ținem cont de asta pentru bazele oricărui acord de investiții cu amănutul, indiferent de cum se va numi acesta. Probabil nu e fezabil să determini um, ex ante și în mod abstract dacă anumite categorii de investiții uh, în detalii intră sau nu sub uh, incidența regulamentului PRIF și același lucru e valabil și pentru obligațiunile corporațiilor. Unele vor fi uh, uh, uh în sfera de aplicare a PRIF, altele nu. Deci asta va uh, afecta prevederile contractuale și condițiile contractuale respective. Acum, în ceea ce privește definirea produselor din pachetele de investiții cu amănuntul, acum, indiferent de forma juridică a investițiilor respective, suma care poate fi plătită e supusă unor fluctuații. Deci când trebuie replătit o sumă investitorului, acea sumă nu e practic stabilită, prestabilită la începutul contractului. Vom uh, colabora cu Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru a include aici autoritățile europene de supraveghere, deci pentru a evalua situația și pentru a vedea cum putem uh, face față urmărilor neprevăzute. A doua întrebare, referitoare la Brexit. Cum știți, există riscul material ca pe 12 aprilie Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană fără un acord. Acest risc, într-adevăr, există. Comisia Europeană și-a încheiat pregătirile în cazul unei ieșiri fără acord a Marii Britanii. Ne-am concentrat asupra domeniilor în care există un risc sistemic pentru stabilitatea financiară, și, în mod corespunzător, am stabilit planuri de urgență, cum ar fi, de pildă, determinări temporare de echivalențe sau alte măsuri. Bineînțeles că nu vom fi capabili să atenuăm toate urmările negative posibile asupra economiei clar că economia va fi afectată, lichiditățile, nivelul de lichidități, bineînțeles, va fi afectat, însă piețele vor trebui să se adapteze la noua situație și uh, e ceva ce de altfel le-am îndemnat deja să facă de câțiva ani de zile să fie pregătite în eventualitatea unor diferite scenarii, inclusiv a unei ieșiri a Marii Britanii fără niciun acord. Deci chiar dacă este un risc uh, minim sau o posibilitate minimă, întotdeauna am îndemnat piețele să fie pregătite pentru orice eventualitate. Dar multe vor depinde de nivelul de pregătire a pieței. Și bineînțeles există riscuri reziduale cărora trebuie să le facem față la nivel național. taken by uh, national uh, member states. I probably will not go uh, through. Nu voi voi intra aici în detalii, nu voi enumera o listă. În ceea ce privește ESMA și schimbul de informații și regulamentul cu privire la transparență, ESMA face efortul în acest sens, a oferit câteva clarificări Mm, informații în legătură cu modul în care vor aborda această problemă. Deci suntem pregătiți să colaborăm cu ESMA și să acționăm dacă va fi nevoie, însă în momentul de față ESMA deci, mm, a început acest schimb de informații util. Vă mulțumim pentru răspuns. Doamna Beres, acum de la SND. Domnule vicepreședinte, numele grupului SND aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru modul în care ați colaborat cu noi în timpul acestui mandat. Portofoliul dumneavoastră a fost extins de-a lungul acestui mandat și împreună am putut progresa și am ajutat câteva piese la acest tort cu foietaj nesfârșit, practic ne-am ocupat de revizuirea autorităților de supraveghere, după cum știți, dar asta ne duce la începutul mandatului, când dumneavoastră ne-ați făcut o propunere, o carte verde în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital. Și atunci vă spuneam că nu putem avea o Uniune a Piețelor de Capital dacă nu avem o supraveghere în paralel. Ați văzut câtă rezistență au opus statele membre, depășind limita oricărui bun simț în acest domeniu. Și acum întrebarea e cum trecem la următoarea etapă. Eu nu sunt sigură că urmașul sau urmașa dumneavoastră vor avea curajul sau chiar pofta să redeschidă acest dosar al supravegherii, a autorităților de supraveghere, însă, totuși, vă voi da două exemple. Modelul intern în ceea ce asigurările. Toată lumea știe că la nivel internațional, echivalentul Comitetului de la Basel, IAIS-ul, uh, evaluează foarte îndeaproape această problemă a modelului intern. Ce le putem uh, replica statelor membre care ne spus că modelul intern la asigurări e să supraveghezi mai ales la nivel național? Orice persoană cât de cât serioasă care urmărește îndeaproape în acest domeniu nu poate considera că e credibil un astfel de argument. Deci cum putem depăși acest obstacol? Uh, Uh, fără să așteptăm neapărat următoarea criză pe care nu ne-o dorim nici eu, nici dumneavoastră. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau. E vorba de urmările potențialului Brexit. Din nefericire, aici am avansat în ceea ce privește supravegherea contrapartidelor centrale din țările terțe, însă în ceea ce privește supravegherea contrapartidelor centrale din Uniunea Europeană, aici anumite state membre blochează total dosarul ceea ce creează o situație destul de paradoxală. Într-un anumit fel, BCE-ul nu are niciun interes să înleznească o relocalizare a acestor uh, case de compensare. Deci ce mesaje doriți dumneavoastră să transmiteți urmașilor dumneavoastră dacă într-adevăr ne dorim o piață uh, comună a capitalurilor. Eu m-am săturat să tot aud europenii cum spun că sunt pentru Uniunea Piețelor de Capital, Însă când e vorba să treacă la treabă, să ascund care mai de care. Uh, <coughs> uh, ok, uh, thank you for this uh, question as regards uh, SS. Uh, În ceea ce privește uh, revizuirea autorităților de supraveghere europene, am menționat asta și la început. Noi ne-am fi dorit aici să există o abordare mult mai ambițioasă. Știm că până la urmă, din punct de vedere politic, s-a ajuns la un compromis. În continuare, considerăm că e vorba de un pas înainte foarte util care ne care le oferă autorităților prin de supraveghere competențe suplimentare, o guvernanță uh, mai completă care acoperă noi domenii cum ar fi fintech, uh, finanțele durabile. Bineînțeles, acum e vorba și de supravegherea contrapartilor centrale din țările terțe, din păcate mai puțin asupra contrapartilor centrale din Uniunea Europeană. Știm perfect ce discuții au loc pe această temă. Primim, privim în urmă cu o lună și jumătate Vedem că pe atunci nu era deloc clar că vom ajunge unde am ajuns totuși acum. La Consiliu, practic, au fost la 5 mm, minute de a lua decizie de a separa partea de spălare a banilor de cealaltă. A fost nevoie de foarte multe eforturi pentru a convinge țările membre să abordeze acest pachet ca un întreg. La pachet, mm, ca un întreg. În al treilea rând, da, într-adevăr, nu am obținut ceea ce ne-am fi dorit, însă este un prim pas înainte. Acum, referitor la următorul mandat, nu eu pot să spun aici ce opțiuni va alege următoarea Comisie Europeană, însă îmi imaginez o următoare Comisie Europeană care uh, se va ocupa de piața unor de capital. E ceva de care avem nevoie, e important pentru economia importantă, eh, economia europeană ca aceste piețe de capital să financeze economia reală. Și va trebui să ne continuăm aceste eforturi și pe alte căi, eventual inclusiv pe latura de supraveghere. Eu personal nu exclud posibilitatea ca următoarea Comisie Europeană să, redeschisă, să redeschidă acest dosar în ceea ce privește revizuirea autorităților de supraveghere. Însă, da, următoarea comisie va, cea care, va fi cea care va lua o hotărâre. De la ICR nu avem pe nimeni. Urmează domnul Ramon Tremosa, numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc vicepreședintelui Dombrovskis pentru cooperarea foarte bună cu noi în acești ani Dumneavoastră ați fost o persoană foarte disponibilă pentru noi tot timpul, deci vă mulțumesc pentru asta. Am aprobat foarte multe dosare și cred că aceste lucruri merită spuse. Acum, câteva întrebări, pe scurt. Președintele Juncker vorbește acum despre creșterea economiei italiene. Însă cred că ar trebui să ținem cont de faptul că Italia este țara care a obținut cel mai mare surplus primar în ultimii ani. Pe de altă parte, țări precum Spania au o creștere economică puternică, însă, conform datelor oficiale, peste o treime din această putere economică vine din faptul că a crescut foarte mult, au crescut foarte mult cheltuielile publice. Spania are un deficit de 3% din PIB deci divergențele sunt mari și în cazul Spaniei mă tem că va urma o criză economică majoră, deoarece politica economică acum e să tot cheltui bani. Dacă vine o criză și avem o politică fiscală prociclică, atunci cifrele economice vor arăta cu totul diferit. Și acum, o altă întrebare. Concentrarea bancară. Sunt o vehiculate de tot felul de nume în diferitele state membre. Ieri, vicepreședintele BCE, Dos vorbea despre Uh, capacitatea bancară, să eu mai de concentrarea bancară, care nu reprezintă o problemă așa de mare. Să eu mă tem ca până la urmă să ajungem la situația în care anumite state să avem doar două, trei bănci majore, să fie eliminați toți ceilalți actori bancari, dar asta înseamnă posibile divergențe, divergențe în ceea ce privește și interferențe în ceea ce privește stabilirea ratei de dobândă uh, alocate, de exemplu, IMM-urilor. Deci ce credeți despre această problemă? Mulțumesc. Referitor la prima chestiune, e drept că ține mai mult de a doua parte, al doilea domeniu de competență al portofoliului meu. Însă dacă ne uităm la dezvoltarea economică în Uniunea Europeană, putem vedea că uh, creșterea economică e în încetinire, 1,3% e ultima previziune în zona euro. Însă datele care tot ajung după previziunea de iarnă sugerează această, că această încetinire se va menține și că s-ar putea să ajungem să avem niște cifre și mai scăzute în previziunea de primăvară. Mai mult, vedem o încetinire a economiei în toate economiile majore, Germania, Franța, Italia, mai ales Italia, dar și Marea Britanie, Spania. E un factor destul de generalizat și un lucru pe care l-am atras în vedere statelor membre de-a lungul acestor ani. Și anume că statele membre Uh, în perioadele prielnice, din punct de vedere economic, ar trebui să facă toate eforturile pentru a-și reduce deficitul bugetar și pentru ca datoria publică să scadă. În general, suntem mulțumiți de poziția bugetară a statelor membre. Unele state sunt rugate să-și folosească capacitatea bugetară mai mult pentru a stimula economia, dar din păcate nu prea au dat curs acestui îndemn. Există și câteva țări care au un deficit mare, un nivel mare al datoriei și acele țări și-au redus uh, cu greu acel deficit și acea datorie și acesta este un factor de risc, exact cum ați subliniat și dumneavoastră. De aceea urmărim foarte îndeaproape situația referitor la concentrarea băncilor. Concentrarea în sectorul bancar. După cum știți, Comisia Europeană nu are cum să prestabilească câte bănci ar trebui să existe în Uniunea Europeană sau în într-un anumit stat membru. Până la urmă, asta depinde de piețe și într-o oarecare măsură de statele membre. Uh, Dar noi credem că Europa are nevoie de un sector bancar diversificat, bănci majore care sunt competitive la nivel internațional, colaborează cu marile companii, însă e voie și de bănci mai mici, concentrate pe IMM-uri, pe piața IMM-urilor. Am avut acel exercițiu pentru a vedea exact care este situația și tocmai asta spuneam și noi, să există mai multe proporționalitate în um, regulile de reglementare a sectorului financiar, pentru ca băncile să fie reglementate în funcție de riscurile pe care le prezintă și de mărimea lor, deci să existe o proporționalitate din acest punct de vedere. Și asta indică faptul că noi ne dorim să menținem o diversificare a sectorului bancar. Dar există, bineînțeles, și niște măsuri de protecție, de exemplu, în cazul operațiunilor de fuziune, avem uh, un sistem de alertă și vrem de asemenea să există competiție și concurență și din partea altor sectoare. Vorbeam despre Uniunea Petrol de Capital, despre fintech. Da, vrem ca sectorul uh, bancar să-și mențină rolul, vrem de asemenea să existe concurență în acest sector, deoarece uh, concurența este sănătoasă. Vă mulțumesc pentru verzi, domnul Gigol. Mulțumesc! Domnule comisar, dumneavoastră Ați dat dovadă de leadership când ați preluat portofoliul dumneavoastră de la Lord Hill, în ceea ce privește dezvoltarea finanțelor durabile și s-au făcut progrese clare în acest domeniu, datorită dumneavoastră și datorită bunei colaborări pe care am avut-o în acest domeniu. Deci avem cel puțin Dar avem încă două dosare deschise, cum ar fi etichetarea proselor finanțare, financiare, etichetarea acestora ca fiind ecologice. A fost o propunere ambițioasă pe care ați anunțat-o din nou într-un discurs din ianuarie. Dar care este situația la acest dosar? Când vom avea o extindere a ecoetichetării europene la produsele financiare? În al doilea rând, ne îngrijorează standardele cu privire la dezvoltarea și elaborarea obligațiunilor ecologice, obligațiunilor de stat. Deocamdată la Consiliu se dorește menținerea situației actuale, deci să nu existe reguli obligatorii, deci chiar să avem o reglementare mai slabă decât uh, uh, cea elaborată în mod voluntar de industrie cu privire la obligațiunile ecologice. China și India au reguli obligatorii în acest domeniu deja. Dar credeți că ar trebui să așteptăm să ne ia înainte chiar și la, în ceea ce privește emiterea de obligațiuni ecologice? Uh, vm uri am dat dovadă de leadership. Acum grupul de lucru tehnic nu permite decât reguli neobligatorii să așteptăm până când uh, etichetarea ecologică de fațadă ne va obliga să intervenim și până când alții ne vor lua înainte. Eu aș vrea ca UE să fie lider în ceea ce privește finanțele ecologice. De aceea vă întreb următorul lucru. Veți face o propunere mai curajoasă în ceea ce privește acest act delegat? Mulțumesc! Uh, ok, uh, thank you for those uh, uh, questions. So... Vă mulțumesc pentru această întrebare. O să încep cu prima, privind um, etichetele ecologice. Într-adevăr, în uh, planul de acțiune privind uh, finanțarea durabilă există această idee și am început deja să lucrăm la o etichetă ecologică pentru uh, produsele financiare oferite investitorilor uh, de retail. Deci ne-am, a fost demarat acest uh, proces de activitate în Comisia Europeană și în temeiul calendarului actual adoptarea deciziei Comisiei privind uh, această etichetă ecologică pentru produsele financiare în Uniunea Europeană este preconizată în noiembrie 2020 pentru un prim grup de asemenea produse financiare. Și acesta va acoperi fondurile de investiții și produsele de investiții bazate pe asigurări. Pripsurile, pentru că acestea au cea mai mare uh, relevanță pe piață. Apoi putem să ne gândim și la alte produse uh, în uh, fazele ulterioare. Acesta este, acestea sunt intențiile noastre, acesta este calendarul nostru de lucru, însă nu putem anticipa de pe acum care vor fi intențiile viitoarei comisii în acest domeniu. Dar activitățile sunt în uh, desfășurare din acest punct de vedere și viitoarea comisie va primi deja um, câteva realizări din partea noastră în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește un standard european privind uh, obligațiunile europene ecologice, într-adevăr, grupul uh, de experți tehnici a folosit, a, a, depu, a, a prezentat deja a, a, rezultatele activității de până, acum, de până acum și a lansat un apel uh, de a primi răspunsuri uh, Uh, care se va încheia mâine și pornind de la răspunsurile primite în iunie vom examina standardele recomandate și vom decide, grupul respectiv de lucru va decide următorii pași necesari. Evaluarea noastră um, nu este una la fel de, de critică față de cea a dumneavoastră, nu este vorba de nerespectarea standardelor deja um, existente, aceste standarde ar trebui să se bazeze pe practicile deja existente pe piață, pe inițiativa privind uh, obligațiunile climatice, ecologice și grupul de expert tehnici definește câteva elemente esențiale pentru asemenea obligațiuni un sistem puternic de verificare, de acreditare pentru a întări credibilitatea și a evita problema dezinformării privind uh, uh, caracteristicile ecologice, prevederea unor anumite stimulente care să permită um, o mai bună emit o poziție mai bună pentru emitenții de asemenea de obligațiuni ecologice și crearea unei legături puternice cu taxonomia europeană. Apoi, în ceea ce privește actele delegate, în acest moment nu preconizăm niciun act delegat privind uh, obligațiunile ecologice. Desigur, putem să purtăm o discuție mai detaliată, să vedem dacă ar fi nevoie de asemenea acte delegate, însă oricum uh, vom decide care sunt următorii pași necesari în urma prezentării raportului grupului de, ex- de experți tehnici în iunie, moment în care vom putea vedea dacă ar fi nevoie și dacă da, de ce acte delegate am avea nevoie. Mulțumesc că nu e nimeni prezent din partea GUE, dar uh, din partea FDD Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări pentru domnul Dombrovskis. În primul rând, reducerea riscurilor în uh, interiorul sistemului bancar european. După cum știm, ne-am axat mai ales pe riscul la creditare, pe credite neperformante. Și aș vrea să vă întreb dacă Comisia are în vedere și alte aspecte ale riscurilor financiare care până acum n-au fost luate în seamă. Autoritățile de supraveghere și BCE se gândesc însă la ele adică uh, titlurile de al doilea și de al treilea nivel, instrumente derivate care există la portofoliul anumitor bănci sistemice europene. Vreau să știu dacă Comisia are intenții de a face ceva în acest sens. A doua întrebare. Italia este vizată pentru că o bancă italiană uh, a primit recent o sentință de la Tribunalul Uniunii Europene care a anulat decizia Comisiei Europene care interzisese să folosească fondul interbancar pentru garantarea depozitelor în uh, situația respectivă era banca Tercas, care se îndrepta spre criză. Deci, din acea decizie au decurs uh, o serie de evenimente care au uh, provocat daune enorme sistemului uh, bancar italian. Fuga capitalurilor a crescut foarte mult spreadul, creditele s-au deteriorat, au avut de suferit mai multe bănci, Montepaschi, Veneto și costul creditării a crescut. Deci este vorba despre pagube de 10 de miliarde de dolari pentru uh, Italia. Și uh, mulți ar dori ca aceste pagube să fie recuperate de la comisie. Aș vrea să știu ce îmi puteți răspunde. Mulțumesc. Uh, ok. Uh, on the first uh, question on risk reduction. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la reducerea riscului în sectorul uh, bancar european, uh, Aș dori să mă refer că pentru noi ambele aspecte sunt importante. Nu doar uh, registrul bancar, dar și registrul de tranzacționare al băncilor. Ambele sunt prioritare din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește creditele neperformante, am menționat deja în uh, discursul introductiv că am înregistrat progrese în sensul reducerii volumului creditelor neperformante, care acum au ajuns la 3,3% în Uniunea Europeană. Desigur, modul în care aceste credite neperformante sunt distribuite nu este deloc unitar între statele membre și există anumite state membre unde există o concentrare mare a acestor credite neperformante. În Grecia undeva la 40%, în Cipru 30%. Acestea sunt cele două state cu cea mai mare concentrare a creditelor neperformante. Și mm, situația din Italia. În Italia s-a îmbunătățit din punctul de vedere al creditelor neperformante ultimii ani și în urma cooperării bune cu Comisia Europeană, din punctul de vedere al discutării diferitelor uh, măsuri necesare. În ultimii ani, cred că uh, ultimele date sunt din ultimul uh, trimestru din anul 2018, procentul creditelor neperformante este de 9,5% acum față de 12,1% cu un an înainte. Și uh, aș dori să corectez cele spuse vis-a-vis -vis de Cipru. În 2017 era vorba de 32% și în ultimul uh, trimestru din anul 2018 s-a, s-a ajuns la 29,8%, a doua rată ca mărime totuși din Europa și Revenind la a doua întrebare privind sentința legată de Tercas. CEJ s-a pronunțat vis-a-vis -vis de decizia Comisiei luată într-un caz specific. Noi, Comisia Europeană, examinează acum uh, sentința și posibilele consecințe ale acestei sentințe. În același timp, trebuie să clarific faptul că întotdeauna am avut o atitudine deschisă față de uh, schemele uh, Uh, naționale de garantare a depozitelor bancare. Am, am susținut că aceste scheme pot interveni pentru a susține băncile uh, de la caz la caz. Acest lucru nu implică uh, cadrul de reglementare a ajutoarelor de stat și în cazul Tercas, în urma deciziei Comisiei, și la fel s-a întâmplat și cu cazul recent al Banco Carige și în cazul celor patru bănci de mici dimensiuni din Italia, acestea au făcut obiectul procesului de rezoluție în anul 2018 ca urmare a deciziei luate de Banca Italiei. Depozit, uh, depozitarii au s-au uh, bucurat de protecție pe parcursul în, întregii uh, proceduri. Uh, și uh, au fost luate măsuri pentru compensarea investitorilor de retail care au fost uh, victimele unor um, vânzări, unor comercializări abuzive a titlurilor de datorie, de exemplu, și purtăm un dialog constructiv cu autoritățile italiane privind crearea unui nou fond care să ramburseze, să-i compenseze pe victimele acestor practici. Mulțumesc, domnule președinte. Este rândul meu să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, discutăm despre multe progrese înregistrate în domeniul stabilității bancare și financiare. Și aș dori să mă refer la ceva care nu ține de mandatul dumneavoastră, și anume chestiunea spălării banilor. Și există aici informații șocante privind Danske Bank, uh, troica din Rusia, la undromatul Azerbaijan și așa mai departe. Și mă întreb și vă întreb, nu vă preocupă consecințele negative asupra stabilității financiare ale sectorului uh, bancar? și nu aveți o perspectivă personală provenind din statele baltice despre cum am putea îmbunătăți în mod profund situația și o altă uh, și o altă întrebare economia începe să um, crească cu un ritm mai uh, încetinit și este evident că și un, o retragere a regatului din Europeană în lipsa unui acord uh, va avea o consecință negativă asupra economiei europene. Deci nu considerați că reziliența băncilor europene s-ar putea să fie testată în mod serios de toate aceste de toți acești factori. În legătură cu prima întrebare, combaterea activității spălării de bani, într-adevăr, ne preocupă recentele și numeroasele scandaluri recente din sectorul uh, bancar european, care dăunează, desigur, uh, reputației sistemului financiar european și cred că trebuie să tragem învățămintele necesare și să trecem uh, rapid, să recurgem rapid la măsurile necesare pentru a repara pagubele deja înregistrate. În mod uh, specific, ce trebuie să rezolvăm este această nepotrivire a responsabilităților de supraveghere, pentru că există norme puternice pe plan european de combatere a activității de spălare de bani, există directivele europene în acest sens care impun niște standarde recunoscute pe plan inter- internațional, însă aceste directive trebuie să, puse în, trebuie să fie puse în aplicare de uh, autoritățile naționale. Drept urmare, este evident că avem nevoie de mai multe competențe pe plan european și este tocmai ce, tocmai ce am făcut prin propunerea de revizuire autorităților europene de supraveghere. Cerem ca autoritatea bancară europeană să dispună de mai multe competențe uh, în acest sens pentru a putea garanta o coordonare mai eficace între autoritățile naționale competente în acest domeniu, astfel încât, să, ca, astfel încât autoritățile europene să poată interveni în situația în care autoritățile naționale competente uh, nu fac nimic. În același timp efectuăm un exercițiu de stabilire a de înțelegere a cauzelor uh, recentelor cazuri, scandaluri de spălare de bani și obiectivul acestui exercițiu este de a identifica factorii care au contribuit la aceste cazuri și pornind de la aceste trei cazuri să înțelegem care sunt uh, măsurile suplimentare necesare dincolo de um, procesul de revizuire a autorităților europene de supraveghere care deja a fost convenit. Trecând acum la a doua întrebare privind consecințele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, lipsa unui acord asupra economiei în general și a stabilității financiare, ei bine, în primul rând este evident că o asemenea situație va avea consecințe negative atât pentru Regatul Unit, cât și pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru că va fi um, desfăcut, vor fi desfăcute deceniile de integrare economică în ceea ce privește riscurile privind uh, sectorul financiar. M-am referit la riscurile um, identificate de grupul de lucru ad hoc creat între Banca Centrală Europeană și Banca Angliei cu participarea tre- trezoreriei Regatului Unit și au fost identificate câteva riscuri pe care le-am atenuat prin intermediul unor măsuri de urgență, însă retragerea Regatului Unit în lipsa unui acord va afecta um, operatorii economici de parte și de alta a canalului mânecii, în mod sigur ne vom confrunta cu o volatilitate a piețelor, tocmai de aceea și băncile centrale au menționat niște măsuri privind fondurile lichides, va fi reactivată linia de swapuri între Banca Centrală Europeană și Banca Angliei, de exemplu. Și, în general, considerăm că sistemul financiar european este unul solid care va putea face față um, stricării atmosferei ad, economice și uh, însă trebuie să fim bine pregătiți pentru a face față acestor uh, șocuri. Jonas Fernandez în numele SIDE. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, bine ați venit. În urmă cu 5 ani, Partidul Socialist, din care fac parte, m-a invitat să particip la alegerile europene, să-mi prezint candidatura. A fost o decizie dificilă atunci, deoarece trebuia să renunț la viața mea profesională în sectorul privat. Am acceptat, deoarece eram foarte idealist. Idealist față de care un fost deputat, un vechi deputat de aici <laughs> mi-a spus Dragă Honas, politica înseamnă să înveți să trăiești cu frustrarea zi de zi. Și da, asta a fost. Asta am învățat aici timp de 5 ani. Și acum, la sfârșit de mandat, aș vrea să vă întreb uh, următorul lucru. Da, suntem frustrați de cât de greu avansează dosarul EDIS. După cum știți, Parlamentul European nu a fost în stare să ajungă la niciun fel de acord și asta nu din cauza că a lipsit uh, voința grupului meu politic, dar a fost imposibil pur și simplu. Deci ce crede despre această procedură în următoarele luni? Luna trecută a avut o reuniune a Eurogrupului, s-a discutat foaia de drum pentru a avansa la aceste negocieri. Ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla? Vom putea, credeți, soluționa o parte din această frustrare? Și un alt dosar la care am mai puțină frustrare – E vorba de titrizarea datoriei publice, așa numitele titluri de valoare garantate prin obligațiuni de stat. Știți că Parlamentul are o poziție, însă așteptăm Consiliul. Și nici la Consiliu nu prea există mult apetit, să zic așa, pentru acest dosar. Deci eu încerc acum să-mi iau la revedere de la acest mandat cu mai puțină frustrare decât cea pe care o simt în clipele de față. Vă mulțumesc! Yeah, uh, what can I uh, say uh, uh, to this? Uh, uh, in... Nu știu ce aș putea să vă răspund. Uh, și eu uh, sunt la fel de uh, frustrat, într-adevăr, dacă este să ne gândim la Edis. Progresele înregistrate au fost uh, extrem de limitate, mulțumită Comisiei Econ, raportarea Esther de Langen, uh, și a raportorilor din umbră în noiembrie 2016 a fost prezentat proiectul de raport pe acest subiect, însă, din păcate, nu s-au înregistrat uh, progrese de atunci și nu se vor mai înregistra înaintea alegerilor europene. În ciuda uh, muncii la nivel tehnic, care a avansat foarte mult, din punct de vedere politic, acest proces legislativ nu continuă. Singura veste bună este că mm, lucrurile nu s-au blocat uh, cu totul. În acest moment există un grup de lucru la nivel înalt care lucrează la EDIS în Consiliu, dar, desigur, mm, nu suntem uh, în mod uh, special de mulțumiți de această abordare interguvernamentală și, într-adevăr, dacă ar fi existat un acord uh, mai timpuriu în Parlament, acest lucru ar fi determinat uh, de, demararea sau continuarea activităților în Consiliu. Însă, oricum, ținând seama că am venit cu această propunere în noiembrie 2015 și de atunci trebuie să recunoaștem că s-au făcut eforturi importante privind reducerea riscurilor, pe o serie dintre acestea le-am uh, menționat deja, dar considerăm că a venit momentul să mergem înainte și cu partajarea riscurilor. Sper că și din acest punct de vedere activitatea va fi continuată de viitoarea comisie și de viitorul Parlament European. s-ar putea, v-ați referit și la obligațiunile uh, de stat uh, garantate SBS-uri. Într-adevăr, acest uh, dosar nu a fost uh, preluat de Consiliu, care a decis să nu discute propunerea făcută de Comisia Europeană în acest sens, însă, în același timp, cred că este un lucru pozitiv faptul că raportul Comisiei Econ a fost adoptat. Am înțeles că în data de 15 aprilie este prevăzut votul în uh, plenară pentru a demonstra că cel puțin Parlamentul este dispus să avanseze cu acest dosar și ținând seama că se discută și în dosarul EDIS privind expunerea la datoriile suverane, aceste SBIS sunt un exemplu bun despre ce putem face când vine vorba de expunerea la datoria uh, suverană. Deci, cred că avem toate motivele să continuăm să lucrăm la acest dosar care ne frustrează pe toți, dar nu ar trebui să renunțăm la el și uh, presupun că activitatea va continua și în viitorul mandat. Mulțumesc și o să revenim la CCP-uri, cred, cu Marcus Ferber. Vă mulțumesc. Spre marea noastră surprindere mă voi referi la MIFID 2. Comisia până în martie 2020 ar trebui să vină cu un raport privind uh, diferitele cerințe din MIFID 2 și acum ESMA a redactat o scrisoare pe care eu am găsit-o pe pagina de internet a ESMA în care se referă la faptul că contribuția uh, Comisiei Europene la uh, la raportul uh, respectiv va, va întârzia cu 6 până la 25 de luni. Nu știu, ați putea, ați putut să discutați această chestiune cu ESMA pentru a putea fi respectate termenele stabilite și în al doilea rând, aș dori să vă întreb cât de mult ați avansat cu activitate, activitățile în legătură cu acest proiect, pentru că nu mai este mult timp până în 2020. Uh, uh, uh, Mulțumesc. În ce privește întrebarea referitoare la MIFID 2, așa este, pe 27 martie, ESMA a dat publicității această scrisoare prin care cere Comisiei uh, ca, în lumina Brexitului, să propună amânări cu 6 până la 24 de luni pentru MIFID. Deci, cam până prin 2020. Ce putem spune? Este regretabil că ESMA nu poate să încheie acest proces la timp. Uh, Însă, este adevărat că pentru a face analiza necesară care să stea la baza acestor rapoarte, e nevoie de foarte multă muncă și e nevoie de mai multă claritate cu privire la peisajul uh, comercial uh, post-Brexit. Deci nu am ce face în legătură cu întârzierile de la ESMA, dar noi uh, avem deja un uh, mandat pentru consultări pe care putem să îl transmitem la ESMA și pe care cred că ar trebui să îl prioritizăm pentru ca raportul să poată să fie gata în 2020. Mulțumesc, doamna Revințer, de la socialiști. Avem și câteva minute pentru intervenții spontane. Am văzut că domnul Lange s-a manifestat. Dacă mai vor și alții să ia cuvântul, vă rog să-mi spuneți. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Dombrovski. Să să formulez întrebarea în limba germană. Sunteți uh, comisar responsabil și pentru moneda euro și pentru um, dialogul social și aș dori să mă refer uh, și la un alt aspect. În contextul salvării monedei euro și după politica de și prin politica de uh, austeritate prin intermediul semestrului european au fost uh, create um, daune pentru renumele daune renumelui uh, instituțiilor europene și deci, cum ați dori să reechilibrați situația din punctul de vedere al dialogului uh, social, uh, de exemplu? Cum poate fi împăcată mai bine stabilizarea monedei euro cu o Europa socială? Și apoi, în ceea ce privește investițiile uh, durabile și investițiile ecologice, um, la care s-a referit colegul nostru Gigold. Însă nu trebuie să uităm că durabilitatea are și un pilon social și prin uh, și uh, grupul politic uh, nostru a dat greș în încercările de a introduce și criterii sociale atunci când vine vorba de finanțare durabilă și considerați că există posibilități să înregistrăm progrese în viitorul mandat pentru ca acest, această dimensiune socială în domeniul finanțării durabile să fie consolidată mai mult? Mulțumesc pentru întrebare. Aș uh, începe cu dimensiunea mai uh, vastă, dimensiunea socială pe care a trebuit să o avem în vedere în mandatul comisiei noastre. În primul rând, pot să spun că această Comisie Europeană s-a străduit din greu să promoveze agenda socială la nivel european și ca principal uh, standard avem uh, pilonul european al drepturilor sociale. Este un uh, succes. Acesta a fost însuțit de mai multe propuneri legislative de la Comisia Europeană, inclusiv propuneri pentru protecție socială pentru toată lumea. Adaptarea regulamentului privind piața muncii, la noile tendințe de pe piața muncii și implementarea principiului că, indiferent de tipul de contract, contract atipic, um, activități independente sau așa mai departe, un lucrător ar trebui să contribuie și să fie acoperit de sistemul de protecție socială. Acesta cu titlu de exemplu. Iar pe lângă asta, mai avem și uh, procesul numit semestrul european. 30% din recomandările făcute în cadrul acestui semestru au legătură cu piața muncii și cu uh, problemele sociale. Iar în uh, ultimii doi ani, atunci când am discutat despre prioritățile de politică economică, investiții, reforme structurale, politică bugetară responsabilă, am subliniat nevoia de creștere inclusivă și reducere a inegalităților uh, între veniturile câștigate, asta pentru fiecare set de recomandări specifice de țară. Revenind la investițiile durabile, aș spune în primul rând că Comisia este hotărâtă să aibă o abordare cuprinzătoare în ce privește sustenabilitatea și să ținem cont de toți factorii de guvernanță socială. În ce privește fluxurile de lucru, de pildă, că s-a menționat taxonomia, uh, am hotărât să ne axăm mai întâi pe durabilitate de mediu, deci am început cu clima, pentru că asta e urgența, și uh, pentru că trebuie să ne încadrăm în uh, țintele de emisie, a, de reducerea emisiilor de la Paris și um, asta cu respectarea acelor garanții sociale minime. Suntem gata să ne întețim eforturile și pas cu pas să uh, realizăm acea taxonomie, deci pornind de la mediu și mergând mai departe către guvernanța economică și socială. De aceea, noi uh, salutăm abordarea proporțională pe care a propus-o Comitetul Mixt, care uh, vorbește despre o taxonomie socială. Există în orice caz o clauză de revizuire destul de clară care este conformă cu abordarea treptată a Comisiei Europene de a extinde această taxonomie la diverse domenii. Mulțumesc! Ultimul, dar nu în cele din urmă, Stefan Gerold. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru intervenția dumneavoastră. Aș dori să revin cu o întrebare privind taxonomia dedicată finanțării durabile. Problema acestei taxonomii sau în legătură cu acest dosar, cred că există următoarea problemă. Eu nu pot uh, înțelege cum putem fi siguri că un produs din acest domeniu al finanțării durabile aduce cu sine și profituri. Deci mă întreb cum putem să dăm o etichetă europeană unui asemenea produs care, de fapt, uh, s-ar putea să fie unul riscant pentru cel care investește în el. Și cum poate fi sigur Parlamentul European, cum poate fi uh, sigură Comisia Europeană că nu recomandăm oamenilor să investească în produse care nu sunt sigură. Uh, uh... Ok, Ați pus o întrebare complexă. Haideți să începem printr-un răspuns mai larg. Sigur că atunci când investești într-un instrument financiar, într-un produs financiar, există riscuri. Și uh, diversele instrumente financiare comportă diverse riscuri iar uh, acestea trebuie abordate și tocmai de asta noi am venit cu o serie de inițiative în acest sens pentru a oferi protecție consumatorului sau investitorului, mai ales dacă vorbim despre mici investitori, cei de nivel retail. Pentru ei am uh, adus transparență și claritate cu privire la riscurile pe care le presupune orice instrument financiar. La fel vom proceda și cu produsele durabile sau produsele ecologice de investiții. Nimeni nu spune că acestea vin cu zero riscuri. Ca orice alt produs financiar, și ele au riscuri. Prin urmare, ceea ce încercăm noi să vedem prin această taxonomie și prin introducerea unei etichete europene, o etichetă ecologică, standarde ecologice, este tocmai această parte ecologică. Vrem ca aceasta să fie clară atunci când un produs financiar este comercializat uh, cu titlul de durabil și de verde sau de ecologic, să fie clar pentru investitori în ce fel anume funcționează aceste caracteristici ecologice ale produsului. Pe asta ne concentrăm noi în planul de acțiune durabil. Discutăm despre standarde, despre taxonomie, dar și despre riscurile financiare, pentru că și acestea trebuie să fie soluționate prin uh, reglementările financiare. Acum intervenții spontane. Domnul Lange. Ja, vielen Dank, uh, Herr Vize. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. În uh, intervenția dumneavoastră inițială v-ați uh, referit la o serie de reforme întreprinse de Comisia Europeană, mm, chiar un număr impresionant și mi-aduc aminte de începutul acestei perioade uh, legislative, când nu fusese prevăzută nicio revizuire a, a unui act, a vreunui act legislativ, ci o evaluare complexă a cadrului de reglementare a băncilor uh, din perspectiva unei comparații internaționale între băncile de mici dimensiuni și cele de mari uh, uh, dimensiuni. Și există în Statele Unite ale Americii uh, o distinție între cele două grupuri de, de bănci și Ați făcut progrese din acest punct de vedere? Ați pregătit ceva pentru viitoarea comisie? Inițial, era prevăzut ca uh, până în octombrie să fie încheiată această evaluare și mm, aș fi curios, nu ar fi posibilă o încheiere mai rapidă a acesteia? Uh, uh, thank you for this. Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, a existat o astfel de evaluare, dacă pot să spun așa, pentru că am uh, solicitat dovezi în sensul că am uh, examinat tot uh, cadrul uh, de reglementare post-criză, pentru că nu e așa, ca reacție la criza economică și financiară globală a trebuit să reacționăm în pripă. Așa că am stat să vedem dacă sunt discrepanțe, suprapuneri, sau dacă sunt uh, lacune care pot duce la consecințe nedorite. Și ne-am uh, concentrat uh, pe ele, deci am luat toate acestea ca bază de plecare și am folosit această analiză pentru a pregăti mai multe propuneri legislative, de pildă EMIR MIFID. Pornind de la acele dovezi pe care noi le-am solicitat. Ce facem actualmente? Ca o măsură de follow-up acelui uh, apel de dovezi, am făcut o evaluare a adecvării pentru mecanismul de raportare în materie de supraveghere. Deci, Comisia dorește mai multă eficiență, mai multă eficacitate în ce privește procesul de raportare obligațiilor financiare. Ideea este să simplificăm, să raționalizăm diversele modalități, da, diversele cerințe de raportare. Pentru că acest exercițiu de evaluare adecvării este unul care privește în urmă, o să începem, uh, bineînțeles, uh, prin a publica câteva documente în al treilea trimestru al acestui an și apoi o să venim cu acțiuni cu privire la simplificarea și raționalizarea procesului de raportare, care sigur vor fi făcute de către următoarea comisie. Doamna Beres. Domnule comisar, împreună cu colegul Ionas Fernandez ați vorbit despre dosarul EDIS. Ca să vă informez, predecesorul dumneavoastră la această tribună, vorbitoarea care a fost prezentă înainte de noastră, Elka König, a vorbit despre modelul american deci, mai degrabă decât uh, această informare la mijlocul perioadei pe care ne-ați făcut-o, să știți că uh, antevorbitoarea a fost uh, aici cu o abordare mai radicală. Mă interesează ce se întâmplă cu MIFID după Brexit. Că ESMA vrea să lucreze acum sau mai târziu e altă problemă, dar eu vreau să vă întreb uh, ce veți face pentru această revizuire? MIFID a fost instituit într-un moment în care piața de capital britanică făcea parte integrantă din uh, piața europeană a capitalelor, lucru care însă se va schimba. Așadar, dacă ar uh, trebui să vedem care ar fi principalele consecințe asupra MIFID, ale Brexitului, cred că acea mică revizuire nu va mai fi suficientă. Deci care ar fi principalele uh, linii călăuzitoare pe care le-ați sugera pentru această revizuire, indiferent de ce apare în fișa tehnică? Ok, ca să revenim la EDIS. Sigur că Elke König uh, are o altă poziție. N-am auzit comentariile pe care le-a făcut. Însă, cu privire la Edis, pe fond, pot să vă spun că este un dosar unde progresul a fost lent, în același timp, uh, toată lumea este de acord că Uniunea Bancară ar trebui să se bazeze pe trei piloni, supraveghere, rezoluție și garantarea depozitelor. Eu cred că ar trebui să respectăm această abordare cu trei piloni. Desigur, dacă în consultările cu statele membre, în următorul mandat al Parlamentului European, o să transpară că o abordare diferită ar duce la un acord politic în sfârșit, am fi dispuși să explorăm și o astfel de abordare diferită și să ne ajustăm propunerea. Într-un fel pot spune că am făcut uh, ceva similar în 2017, dacă nu mă înșel. Noi am uh, dat o comunicare. Intervenție din sală. Acum, dacă a fost un lucru bun sau un lucru rău, putem discuta, dar noi am făcut o încercare de a debloca impasul din Consiliu. N-am reușit. Cum i-am spus și lui Ionas, singurul lucru pozitiv pe care îl putem acum uh, spune este că blocajul nu este unul definitiv și că se poate ieși din această situație, deși încă n-am ajuns la un compromis. Dacă întrebarea noastră este, suntem noi dispuși să explorăm diverse modalități pentru a ajunge în sfârșit la un acord politic? Da, cu siguranță suntem dispuși. Apoi, privitor la MIFID, la revizuirea MIFID, Deci, privitor la revizuirea MIFID, lucrăm actualmente la această revizuire, pentru că deja au trecut 18 luni de la intrarea în vigoare a directivei, deci putem deja să tragem câteva învățăminte preliminare. Vom analiza protecția consumatorului și ne vom uita în detaliu la modul în care funcționează piețele de acțiuni și capital și obligațiuni. Vrem mai multă transparență pe piață. Dorim ca ESMA să acorde prioritate acestui raport menționat. Piețele americane au o soluție similară, de ce să nu introducem și noi una în Uniunea Europeană? De asemenea, vom vedea în ce fel uh, separarea activităților de investiții și de brocraj uh, ne va ajuta. Pentru că am primit uh, multe plângeri de la IMM-uri în ce privește această separare a activităților. Asta ca să vă dau doar câteva idei despre ce facem noi în cadrul revizuirii. Și acum ultima întrebare de la domnul Tremosa. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea se referă la cele patru companii mari de audit, pentru că în Financial Times a apărut astăzi un articol care spune că cele mari, uh, cei mari patru auditori ar trebui să se concentreze pe mai multă prudență. și să nu li se mai permită să acționeze ca un bloc unitar. Deci poate că uh, Comisia Europeană ar trebui să facă ceva în acest sens. În 2014 uh, s-a dat o directivă pe care unele state membre încă n-au implementat-o. Putem ști care sunt acele țări care încă nu au uh, transpus uh, directiva care ar fi trebuit să intre în vigoare în urmă cu 5 ani? Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare. Așa este. În ce privește pe cei uh, patru auditori uh, mari, avem un uh, regulament cu privire la audit. Acum, nu vă pot spune cu exactitate care este situația transpunerii regulamentului. E regulament, nu? Nu știu Așadar, care este situația exactă a transpunerii acestei directive privind contabilitatea? Poți să intre pe colegi dacă doriți să vă transmită informația. Dar noi monitorizăm uh, evoluțiile pieței și uh, încercăm să vedem dacă cadrul legislativ este respectat. Atâta pot să vă spun în acest moment. Dacă doriți, pot să verific care este stadiul transpunerii și să vă spun mai târziu. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Este ultima dumneavoastră vizită aici, în această calitate. Poate o să avem plăcerea să vă revedem. Meritați o rundă de aplauze. Vă mulțumim uh, foarte mult uh, celor care ați participat activ. Luăm o pauză de 5 minute și uh, o să ne revedem pentru ultima parte a sesiunii noastre. Mulțumesc foarte mult că ați stat aceste 90 de minute în sală. Oh, oh. Okay. Okay. Okay, so we just continue, sir. Okay. O să continuăm.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 O să începem imediat. Doamna Berez va veni aici ca să prezideze ședința.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 Dragi colegi, vă propun să atacăm imediat punctul 21 de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea actelor delegate și de punere în aplicare. O să trec la limba engleză, deoarece notele președintele au fost redactate în limba lui Shakespeare. Așadar, este cea de-a 34-a Examinarea ECON cu privire la actele delegate și punerea în aplicare este ultima din mandatul nostru. După cum știți, după cum am uh, repetat de fiecare dată când facem o astfel de analiză, ECON acordă o mare importanță modul în care sunt exercitate uh, competențele acestea și se interesează de foarte multe aspecte tehnice și complexe. Noi considerăm că aceste discuții publice reprezintă o modalitate esențială prin care Parlamentul își poate exercita autoritatea de control în mod eficient și sperăm să avem un uh, dialog constructiv cu Comisia și cu autoritățile europene de supraveghere și pe viitor. Astăzi ne vom uh, concentra pe măsurile de punere în aplicare a Directivei 2009 per 138 per CE cu privire la activitatea de asigurare și reasigurare, solvabilitate 2. Aici avem activități în curs, modificări la actul delegat cu privire la revizuirea anumitor chestiuni specifice din uh, formula uh, referitoare la cerințele de capital solvabilitate 2 am avut un schimb de scrisori uh, între președintele Econ și vicepreședintele Comisiei cu privire la aceste modificări sau amendamente și pe baza muncii pregătitoare făcute de Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și consultări publice, Comisia a adoptat uh, acest act de modificare la solvabilitate 2 pe 8 martie. Pentru a discuta amendamentele respective, o să îi urez bun venit domnului Merlem de la DG Fisma și domnului Ray de la EIOPA. Așadar, cred că putem să trecem imediat la discursul domnului Merlin, care ne va prezenta acest act delegat revizit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Comisiei, domnilor și domnilor. După cum știți, uh, Solvență 2 Date doar a venit aplicabil în 2016. Acordul, precum și implementarea sa, necesitat eforturi mari din partea industriei, din partea legitorilor și autorităților de reglementare și credem că acest efort a fost rodnic și introducerea acestei noi, acestui nou cadru prudențial s-a desfășurat fără probleme. Nu au existat uh, tulburări majore pe piața asigurărilor. Salvabilitate 2 a adus multe noutăți și un calendar pentru revizuire a fost stabilit înainte de 2016. În 2020 vom face o reevaluare generală a directivei Salvabilitate 2 deci acum ne ocupăm de revizuirea măsurilor de punere în aplicare. Această revizuire ne-a oferit posibilitatea de a aborda feedback-ul pe care l-am primit când Comisia a cerut uh, probe în 2015 și de asemenea ne permite să progresăm mai mult în ceea ce privește crearea pieței de Uniunii Piețelor de Capital. În acest scop, Comisia a stabilit trei domenii de interes pentru acest revizuire. Proporționalitate, în al doilea rând, înlăturarea unor uh, inconsecvențe tehnice neintenționate și, în al treilea rând, înlăturarea barierilor față de investiții. Regulamentul delegat revizuit a fost adoptat de comisie pe 8 martie și conține îmbunătățiri față de alinierea între legislația de asigură și cea a sectorului bancar, mai multă proporționalitate în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital, prevederi care permit să fie oglindite evoluțiile recente în ceea ce privește gestionarea riscului, modificări la procesul pentru stabilirea unor rate ale dobânzilor fără risc pentru a oglindi mai bine principiile juridice și de asemenea oferă o actualizare a Uh, taxelor de capital pentru anumite expuneri pentru a uh, oglindi datele recente. Aceste modificări tehnice țintite ne vor uh, permite ca sol- solvabilitatea 2 să rămână actualizată. În domeniul investițiilor am îmbunătățit modul în care sunt tratate uh, obligațiunile, datoriile de capital privat și public, ceea ce înseamnă că am respectat criteriile stabilite, propuse de EIOPA în uh, uh, avizul acesteia. Și după ultimul scrutin și în urma scrisorii dumneavoastră către vicepreședinte Dombrovski în septembrie, am hotărât să includem un tratament uh, pe măsură pentru titlurile pentru capitalul pe termen lung, care nu, fusese, nu făcuse parte din uh, uh, cererea noastră pentru aviz de la EIOPA. Și această nouă categorie de active va beneficia de o taxă mai scăzută de capital de 22%, ca și participațiile strategice. Uh, un proiect al regulamentului delegat a fost publicat pe portalul Better Regulation pe 9 noiembrie și am primit 3, 25 de răspunsuri din partea mm, celor implicați într-o perioadă de 4 săptămâni. Iar comisia a ținut cont de aceste comentarii și a adaptat textul. În primul rând, mai mult mulți uh, actori au comentat în legătură cu criteriile pentru noua categorie de capital pe termen lung, mai ales în ce privește perioada de reținere minimă de 12 ani și așa numitele criterii pentru ring fencing. Pentru a face față acestor comentarii, am hotărât să reducem semnificativ perioada minimă de deținere la 5 ani și să înlăturăm orice trimitere la ring fencing. În al doilea rând, vom amâna data, în, data intrării în vigoare a noilor cerințe pentru capacitatea de absorbție a pierderilor pentru taxele pentru începutul anului 2020. Astfel va exista mai mult timp pentru implementarea noilor uh, reguli prudențiale și a cerințelor de raportare. În al treilea rând, am hotărât să înlesnim aplicarea tratamentului preferențial pentru datoria luată atunci când uh, asigurătorii coinvestesc cu băncile sau cu alții asiguratori și am redus uh, rata de mm, reținere cerută din partea coinvestitorilor de la 50 la 20%. Știm ce poziție și-a exprimat Comisia Econ în legătură cu activizarea componentei naționale la mm, ajustarea volatilității și la marja de risc. În ceea ce privește ajustarea pentru volatilitate, salutăm soluția de termen scurt stabilită de colegislatori în cadrul revizuirii IFSF. Eforturile pentru o soluție robustă pentru termenul lung vor continua ca parte a pregătirilor pentru vizirea din 2020. În ceea ce privește marja de risc, am primit um, un aviz extensiv din partea IOPA care conclude că reducerea costului de capital nu se justifică în momentul de față. Și aici revizuirea directivei în 2020 va permite de asemenea um, reabordarea acestei chestiuni într-un cadru mai general. Revizuirea din 2020 va permite o revizuire amănunțită a directivei Solvabilitate 2 în general și în acest context deja am trimis către IOPA citare de aviz care să acopere cele 19 uh, domenii ale directivei Solvabilitate 2. Și am cerut EIOPA să facă o reevaluare cuprinzătoare a măsurilor de garantare pe termen lung, inclusiv ajustarea pentru volatilitate și să facă propuneri pentru a gândi mai bine natura de termen lung a activităților de asigurare în ceea ce privește cerințele de capital. Deja în septembrie 2018 am rugat EIOPA să ne ofere un aviz cu privire la impactul regulilor măsurilor prudențiale asupra companiilor de asigurări și asupra investițiilor durabile, conform planului uh, de acțiune al Comisiei cu privire la finanțele durabile. Avizul și sfaturile oferite de IOPA vor ajuta Comisia să întocmească raportul pe care trebuie să-l facă uh, pentru cei doi colegiuitori în 2020. Acum vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult. Acum Ray, care este șef al poliției de asigurări de la EIOPA. Aveți cuvântul, domnule Ray. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai comisiei, ca urmare a solicitării unei comisii, eu a oferit aviz tehnic în ceea ce privește revizirea directivei Solubilitate 2 în octombrie 2017 și în februarie 2018. Revizuirea s-a bazat pe probe clare și oglindește um, implicația tuturor părților implicate de-a lungul acestui proiect. Avem sfaturi pentru a asigura proporționalitatea acestui cadru conform obiectivelor uh, semnalizate de domnul uh, Merlan, cum ar fi simplificarea procedurilor și pentru a asigura de asemenea consecvența tehnică față de calibrările revizuite din uh, directiva cu privire la cerințele de capital. să criterii pentru identificarea acelor uh, uh, active sau obligațiuni neevaluate care duc la stabilirea unui profil de risc uh, scăzut. Am venit de asemenea și cu o evaluare de impact holistic, am ținut cont de stabilitatea financiară și de impactul prociclic eventual al acestor propuneri. Apreciem faptul că amendamentele la regulamentul adoptat de comisie oglindesc în mare, măsură, mare măsură avizul nostru tehnic în ceea ce privește datoria nevaluată, de pildă. Acum, aș vrea să mă refer la patru domenii specifice din regulament riscurile cu privire la rata dobândă, riscul cu privire la capital și uh, riscul de mm, uh, volatilitate și uh, marja de risc. Dacă permite să mă refer la riscul cu privire la rata dobânzii. În avizul nostru am recomandat modificarea submodulului pe acest subiect, deoarece acest uh, modul subestimează riscurile existente. De pildă, nu ține cont de o rata dobânzii negative și de efectele unei rate foarte scăzute a dobânzilor. Pentru a corecta aceste deficiențe, am propus niște modificări ușor de pus în practică, foarte practice pentru industria de asigurări, mai ales că se propune și o perioadă de tranziție. Regretăm că în amendamentele la regulament nu se află această propunere și salutăm faptul că s-au inclus totuși în revizuirea la solvabilitatea 2. Acum, referitor la riscurile de capital. Amendamentele la regulament includ o reducere a taxelor de capital pe, cu o perioadă de reținere minimă de 5 ani. În solvabilitate 2 se pot revizui cerințele de capital până în 2020 și credem că ar fi mai bine să așteptăm rezultatul acestei analize care va fi făcută deci pentru 2020. E important ca solvabilitate 2 să fie un cadru bazat pe probe concrete. Domnul Merlan a spus și el că eu a început o analiză a um, um, pasivelor, vom face o evaluare a tendințelor de asigurare a pasivelor de pe piață și, de asemenea, modul în care sunt măsurate aceste uh, pasive. Acum, în ceea ce privește asigurarea pasivelor, uh, solvabilitate 2 cere EIOPA să calculeze aceste rate. Uh, asta va fi stabilit de comisie în actele delegate. Vrem de asemenea să avem uh, o modalitate de a acționa transparentă. Piețele reacționează la metodologia noastră de calcul, de aceea trebuie folosit, trebuie ajutate prin intermediul autorităților naționale competente. IOPA crede că e important să avem un obiectiv de dobândă zero pentru asigurări și să nu fim influențați de alte considerente. Înțelegem că aceste propuneri vor să modifice metodologia de calcul um, și toate modificările să se, să se facă în mod proporțional și să țină cont de chestiunile practici pentru că aceste modificări să fie compatibile cu o bună funcționare a procesului și uh, să fie logice și funcționale din punct de vedere tehnic. Acum, ajustarea de volatilitate, calcularea acestei ajustări, include calcularea creșterii specifice a creșterilor, a specificităților din actul de regat. Lunar, EIOPA publică aceste date conform specificațiilor într-un mod transparent și uh, fiabil. În ceea ce este creșterea specifică țărilor și dacă aici ne limităm doar la detalii tehnice, EIOPA ă, trimite aceste date. În 2018 au fost evaluate toate aceste creșteri specifice statelor membre. Conform evaluării comisiei, trebuie modificată directiva și comisia susține că prin uh, modificarea regulamentului se poate soluționa această problemă. Ca să închei, EIOPA analizează aplicarea ajustării de volatilitate ca parte a revizuirii măsurilor de garantate cerute în directiva Solvabilitate 2 și legătură cu care Comisia ne-a cerut un aviz deși există un amendament stabilit, EIOPA analizează aceste creșteri uh, pentru fiecare stat și își va oferi avizul uh, știi, uh, tehnic, mă scuzați, în revizuirea din iunie anul acesta. Mulțumim! Știți că ajungem, acum suntem la revizuirea cea mică, să zicem așa, și așteptăm marea revizuire. Acum le dau cuvântul vorbitorilor, începem cu domnul Ferber de la PP. Frau Vorsitzende, äh, Vă mulțumesc, doamna președinte. Așa cum s-a menționat deja, Parlamentul European a adresat două scrisori Comisiei Europene, 18 noiembrie și 6 decembrie, ocazia cu care am, ne-am prezentat prioritățile privind modificarea actelor delegate. Este vorba de verificarea marjelor de risc pentru a fi reduse, apoi uh, reducerea sau alinierea acestui proces de calibrare pentru ca investițiile pe termen uh, lung să devină mai țintite și, în al treilea rând, uh, alinierea ajustării volatilității pe plan național. și, uh, din punctul nostru de vedere, nu s-a ținut cont de ajustările mai mici pentru societățile de asigurări de dimensiuni mai, uh, mai mici. Și aș dori să uh, întreb Comisia dacă înțelege faptul că Parlamentul European are dreptul de a respinge un act delegat. În ceea ce privește calibrarea investițiilor în propriile titluri de capital, s-a renunțat la o abordare strictă bazată pe izolarea acestor uh, investiții. Însă, investițiile pe termen lung în titluri de, de capital uh, trebuie să facă parte în continuare de, port, port, de portofoliul folosit și nu trebuie să fie calculată pentru acoperirea altor tipuri de activități și acest această lipsă de flexibilitate în viața, în practică, duce la următoarea situație. Chiar dacă cuvintele ring fencing de izolare au dispărut din, uh, din actul delegat, conceptul în sine a, a uh, rămas asemenea activități de investiții pe termen lung, din păcate au devenit drepturi mare, uh, prea puțin atrăgătoare și aș dori să întreb Comisia Europeană, considerați că, cum considerați că asemenea investiții vor rămâne în continuare atrăgătoare pe termen lung? Și ajung la următorul uh, punct. În uh, contextul uh, eforturilor pentru a crea Uniunea Piețelor de, de Capital, în, dou- în iunie 2016 a a modificat un act delegat uh, care își dorea o calibrare a solvabilității 2, astfel încât uh, investițiile în societățile de asigurări să fie mai atrăgătoare. Puteți să ne spuneți dacă au avut succes sau nu aceste măsuri de re, uh, recalibrare. Și apoi, în ceea ce privește reformarea MIFID 2, atât uh, Comisia cât și EIOPA ne-au asigurat că își vor axa toate eforturile în acest sens pe anul 2020. Eu aș dori să știu dacă au câteva priorități sau nu. Pentru noi, uh, ar, pentru mine cel puțin, ar fi important uh, un grad mai mare de uh, proporționalitate în, în uh, domeniul uh, um, publicării uh, informațiilor, așa cum s-a întâmplat cu CRR și CRD, de exemplu, și apoi un grad de intensificare mai mare în funcție de profilul uh, riscului uh, societăților de asigurări. Deci, cu cât uh, riscul să fie mai mare, cu atât efortul în acest sens să mare. Și apoi, cred că am avea nevoie de o calibrare mai bună care să permită și investiții pe termen lung, mai ales în domeniul infrastructurii piețelor. Mulțumesc! Uh I imagine both of you would like to answer. Închipui că atât domnul Merlan dorește să răspundă, cât și domnul Ray. Hmm? Priorities for the 2020 review, I would... În ceea ce privește prioritățile pentru revizuirea MIFID pe anul 2020, este prea devreme să ne pronunțăm. Ne dorim să avem o revizuire cât mai cuprinzătoare pentru a ne asigura că nu ignorăm chestiuni uh, importante Tocmai de aceea plasa aruncată de noi este destul de largă în cererea de uh, avize, păreri din partea uh, EIOPA. O chestiune foarte importantă este revizuirea pachetului uh, garanțiilor pe termen lung, care, după cum prea bine știți, a făcut obiectul unor discuții foarte complicate aici, deci va fi în mod sigur o prioritate pentru noi și în rest Trebuie să vedem uh, care vor, care vor fi sfaturile pe care le primim din partea EIOPA, care va fi rezultatul uh, uh, consultărilor în desfășurare, care vor fi și astfel vom putea să ne stabilim prioritățile și împreună cu viitoarea comisie. Însă ne-am notat cu mare grijă prioritățile pe care tocmai ni le-a prezentat domnul Ferber. Și acum, revenind la cele trei aspecte cheie menționate de dumnealui, care se regăsesc și în uh, scrisorile trimise Comisiei Europene, o să le parcurg unul după altul. Marja riscului. Aici ne-am axat mai mult pe costul capitalului, care este extrem de relevant pentru a calcula această marjă de risc. EIOPA a efectuat o analiză profundă din punct de vedere cantitativ, uh, fără idei preconcepute privind rezultatul final și concluzia la care a ajuns IOPA este că costul de, pentru capital a fost de fapt mai mare decât 6%. Drept urmare, EIOPA a recomandat să respectăm uh, cota actuală de 6% și să nu mărim și mai mare cota pentru costul de capital și, de urmare, să mărim și mai mult marja de risc. Unii consideră că este o veste bună pentru că am stabilizat sistemul aici, la acest nivel. Suntem de acord că definirea cuprinzătoare acestei marje de risc ar trebui să fie revizuită în momentul în care revizuim uh, directiva Solvabilitate 2 în 2020 și am cerut deja EOPEI să efectueze o revizuire cuprinzătoare a acestei marje de risc în contextul respectiv. Deci, în mod sigur, nu am lăsat deoparte această chestiune. În ceea ce privește investițiile pe termen nu investițiile de capital pe termen lung, cred că am făcut multe lucruri pentru a răspunde uh, cerințelor exprimate din, de diferite, din diferite părți pentru a facilita deja de pe acum prin revizuiri țintite investiții în acțiuni, în titluri de capital, așteptând sau în așteptarea până la revizuirea mai cuprinzătoare din anul 2020. Cred că am demonstrat că am dat ascultare și uh, părerii uh, părților interesate după prezentarea propunerii inițiale. Am redus în mod uh, semnificativ perioada impusă de a păstra uh, aceste titluri de la 12 uh, la 5 ani. Am renunțat de asemenea și la trimiterea la izolare, la ring fencing. Desigur, trebuie să găsim un bun echilibru între obiectivele legate de Uniunea Piețelor de Capital, de dorința împărășită de toată lumea de a promova investițiile în titlu de capital în Uniunea Europeană cu necesitatea um, protejării uh, celor care dețin uh, polițele respective, titlurile care investesc în titlurile de capital respective și uh, ce vedeți aici este rezultatul um, acestui echilibru pe care a trebuit să-l găsim. Prin această perioadă de 5 ani uh, de obligatorie de a ține aceste titluri, suntem uh, la limita de jos a ceea ce este considerată a fi o investiție pe termen lung și pentru noi a fost uh, deosebit de important să ne asigurăm ca societățile de asigurări să nu poată folosi aceste investiții în titluri de capital pentru a-și acoperi alte pierderi uh, sau pierderi în alte părți ale bilanțului uh, contabil. Deci a fost important să îi protejăm pe deținătorii acestor titluri. Acum ajung la vestitele ajustări a volatilității. Aici, analiza noastră ne-a arătat că modificările componentei uh, pe țară trebuie să se facă în uh, actele legislative de nivelul 1, trebuie să fie operate de legiuitori. Și este exact ceea ce au decis legiuitorii. Însă, desigur, suntem de acord că avem nevoie de o perspectivă mai cuprinzătoare asupra ajustării volatilității pentru a ne asigura că aceasta funcționează și în practică și funcționează în toate uh, țările și intenționăm să facem acest lucru în contextul reviziei uh, din anul 2020 și mă opresc aici. Mulțumesc! reprezentantul EIOPEI dacă dorește să intervină. Mm, poate să mă refer doar la um, proporționalitate. Și aș dori să vă spun că, într-adevăr, aceste domenii prioritare fac parte din cele 19 uh, subiecte uh, pe care Comisia ni le-a transmis când a fost vorba de revizuirea directivei solvabilitate 2. Proporționalitatea este un subiect uh, regăsit în apelul mm, da, de a primi expertiză, sfaturi, solicitarea de a primi părerea noastră. Deci face, va face parte din revizuirea în anul 2020. În ceea ce privește intensitatea activităților de supraveghere, de exemplu, uh, când vine vorba de libertatea de a furniza servicii, de a stabili uh, reședința, Acestea fac parte din revizuirea pe anul 2020 și titlurile de capital, investițiile în titlurile de capital pe termen lung, pornind de la cele spuse deja de Comisia Europeană. Aici uh, cerem o evaluare uh, cuprinzătoare a modului în care titlurile de capital sunt tratate și exact uh, acest lucru îl vom face. Mulțumesc. În numele grupului SND aș vrea să vă cer părerea în legătură cu um, un lucru. E clar că echilibru între ceea ce privește um, punerea aplicarea actelor delegate, asta nu e ceva ce punem sub semnul întrebării. Da, cred că actele delegate își vor urma făgașul. E vorba de mica revizuire, după cum spuneam, dar așteptăm, bineînțeles, marea revizuire, însă înainte de asta înțeleg că există mari neliniști din partea industriei în ceea ce privește condițiile de punere în aplicare, e vorba de calendarul acestei revizuiri. În primul rând, deci trebuie să știm dacă se va menține data 2020 sau 2021 ar fi mai potrivit. Condițiile de raportare, de asemenea, sunt uh, importante. Interferența legată de intrarea în vigoare a actului delegat respectiv, deoarece asta va avea un impact asupra raportării din uh, cel de-al doilea trimestru și marja e doar de câteva zile. Deci are comisia informații suplimentare aici pentru a-i lămuri pe reprezentanții industriei sau pe toți ceilalți interesați care ne ascultă. E o întrebare mai degrabă pentru comisie. Însă, referitor la revizia cea mare, să spun așa. Și avea de menționat trei aspecte importante din punctul nostru de vedere, de care trebuie să ținem cont. Dat fiind că astăzi e ziua când uh, le facem o listă de dorințe, ne facem lista de dorințe pentru urmașii noștri. Așa cum... Deci vorbeam despre acea, acel instrumentar. Ce s-a făcut deja grupul de lucru la înalt uh, nivel uh, sau ceea ce s-a făcut în legătură cu taxonomia, asta se integrează în acea logică de mm, pe termen lung pentru investiții. Eu sper ca și următoarea comisie să fie ambițioasă în acest domeniu și revin acum la modelul intern. A trebuit să ne anunțăm la orice progres semnificativ când am revizuit autoritățile europene de supraveghere. Aici uh, știm clar ce anume ar trebui să acopere revizuirea importantă. Deci ar vrea să știu dacă acum Comisia Europeană pregătește pentru, se pregătește pentru această revizuire importantă, deoarece vedem că Uniunea Europeană Uh, riscă să se fragilizeze dacă nu vom avea o integrare mai mare și un control mai mare în ceea ce privește supravegherea uh, sectorului asigurărilor în Uniunea Europeană, inclusiv pentru că uneori anumite atacuri vor uh, fi făcute la nivel internațional și indiferent de forța statelor membre sau a companiilor din statele membre care folosesc modelul intern, ideea e să ai un control care să funcționeze mai bine decât modelul intern, un control la nivel european, pentru a putea astfel implicit să se beneficieze în continuare de modelul intern. Însă e o întrebare pentru comisie, dar dacă are și EIOPA o anumită contribuție, e binevenită. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumim pentru cuvintele de încurajare cu privire la cum este primit acest act delegat de către Parlament. Sperăm să nu fie obiecții și uh, sperăm că noi am găsit uh, un echilibru în acest text. În ce privește calendarul de revizuire 2020, deja am început uh, lucrările. Eu pasa înhămat la această sarcină. Deci în 2019 și 2020 vom face tot ce putem, însă propunerea legislativă de la Comisie probabil că nu va putea ieși înainte de sfârșitul 2020, pentru că e mult de studiat, studiile de impact vor fi foarte complexe, deci în acest moment probabil că propunerea legislativă va fi gata în ultimul trimestru al anului 2020, cel mai probabil. Iar până atunci vom avea timp să lucrăm serios la toate aceste probleme complexe în ce privește raportarea, data de aplicare, data de punere în aplicare va depinde de durata perioadei de care are nevoie legiuitorul să examineze acest act. Textul, în orice caz, este deja public și este cunoscut de către companiile de asigurări care au, iată, suficient timp să se pregătească. Mai adaug că actul delegat nu schimbă modelele de raportare. Pur și simplu, standardul tehnic de aplicare este amânat pentru o dată ulterioară. În ce privește modelele interne la care v-ați referit, acesta este un uh, lucru care face parte din uh, revizirea mai largă 2020 nu lăsăm uh, la o parte această problemă și uh, este adevărat că avem modele interne solide în Uniunea Europeană și știm ce probleme au existat în uh, domeniul bancar. N-am vrea să repetăm o discrepanță între noi și modelele internaționale. Pentru revizuirea autorităților de supraveghere o să vă spunem din timp ce urmează să facem. În orice caz, cu siguranță sunt uh, și moduri de a îmbunătăți ceea ce avem. Da, o sarcină dificilă. În ce privește ecologizarea sectorului de asigurări, puteți să-mi spuneți ceva? Oui, euh, euh, je pense que comme je l'ai dit dans mes remarques introductives. Cum am spus și în discursul introductiv, EIOPA lucrează deja la acest subiect și, în mod clar, va reprezenta un element din uh, procesul de revizuire 2020. Foarte bine. Dacă domnul Ferber nu dorește să reia cuvântul, văd că niciun alt uh, coleg de la un alt grup nu dorește. Pardon, uh, nu v-am dat cuvântul, domnule Ray, poate doriți să mai spuneți ceva. Add uh, on, the, on the issues raised. Um... Dacă îmi permiteți, o să mă refer și eu la această chestiune amintită. În ceea ce privește această mare revizuire și calendarul prevăzut pentru ea, din punctul de vedere al EIOPEI, contribuția noastră principală va fi reprezentată de aviz pe care îl vom prezenta în iunie 2020 Vom organiza un proces de consultare înainte acestui aviz, în ultimul trimestru al acestui an. În ceea ce privește raportarea, și consecințele actului delegat pentru raportare, pot să vă spun că astăzi am început, să putem spune, pot să vă spun astăzi că am început cons- uh, consultarea pe marginea modificărilor propuse la uh, standardul tehnic de reglementare. Uh, va fi o perioadă de șase săptămâni de consultare publică. Această perioadă a fost, uh, a fost astfel aleasă pentru că modificările respective nu au o importanță crucială pentru acest text. În ceea ce privește taxonomia, modificările rezultate în urma actului uh, delegat vor fi supuse de asemenea unei perioade de, de consultare de patru săptămâni cu ambiția pe care o avem este de a publica această taxonomie în data de 15 iulie, ceea ce respectă uh, calendarele respectate în momentul în care înainte adusesem aceste modificări tehnice privind raportarea. Și în fine, ecologizarea asigurărilor, așa cum a spus și dumneavoastră. Vă pot confirma că EIOPA va pune la dispoziția primul aviz Comisiei Europene în ceea ce privește includerea factorilor de risc uh, față de durabilitatea până la sfârșitul acestei luni. Până la sfârșitul lui, se- lui septembrie vom uh, emite un aviz privind includerea acestor factori uh, legați de durabilitate în solvabilitatea 2 și până la sfârșitul acestui an vom, uh, ne vom prezenta avizul și uh, în ceea ce privește impactul perspectivei pe termen scurt uh, sau axării pe investiții pe termen scurt asupra durabilității. Mulțumesc și do- după 25 de ani în această uh, instituție, la, când am sosit aici, Econ se numea EMAC și astăzi este ultima zi de prezență pentru mine în Comisia Econ și uh, mă bucură faptul că mi închei activitatea prin uh, Uh, acest act dele- uh, delegat uh, pentru solvabilitatea 2. Și cred că a fost o atenție specială din partea președintelui Comisiei care mi-a permis să-mi închei activitatea astfel. A fost o mare onoare pentru mine, o deosebită plăcere să-mi desfășor activitatea în această comisie și sunt sigură că um, urmașii mei vor da dovadă de același angajament pe aceste subiecte atât de importante pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc!